Right, the various clocks tell me that it's uh, around and about. Mă uit la ceas și văd că e aproximativ 3 și 20. Se pare că în Parlament uh, ceasurile arată ore puțin diferite, ca și cum am fi în uh, fusul orare aproape diferite. Să-mi spuneți dacă aveți ob- obiecții la urmea de zi. Văd că nu, atunci se consideră adoptată. Trec la comunicările președintei. În primul rând, Vom avea câteva reuniuni ale Comisiei pe 4 iulie la Strasburg și punctul principal pe ordinea de zi va fi un schimb de vederi cu viitorul președinte al ECOFIN, ministrul polonez Kopstovski, apoi pe 11 și 12 iulie avem uh, o ordine de zi plină, schimb de opinii cu comisarul Almunia și comisarul Șemeta. Apoi, în urma comentariilor făcute la o reuniune recentă, vreau să vă reamintesc că pe 31 august și dimineața și după masă avem un program plin. Și dacă uh, vă uitați la această ședință, veți vedea că avem lucruri importante, nu putem să o amânăm. Vom avea rapoarte, două voturi și, de asemenea, un schimb de opinii cu Jean-Claude Trichet în calitatea sa de președinte al Comitetului European pentru Riscuri Sistemice. Acest eveniment era organizat, ar fi fost uh, organizat pe 11 iulie, dar a trebuit să fie mutat. Și cred că nu e nimeni surprins că această modificare are de-a face cu situația actuală din Grecia și din întreaga zonă euro, ceea ce duce la modificări neașteptate și sigur că trebuie să fim pregătiți pentru astfel de situații. Apoi, trecând la dosarele de codecizie, Comisia Econ pe 24 mai a votat raportul privind regimurile de garantare a depozitelor. După acest vot, raportorul și-a semnalat intenția de a începe negocierile pentru un potențial acord în primă lectură. Acum că și Consiliul a reușit să își adopte abordarea generală. Așadar, conform procedurilor standard, mandatul de negociere va fi acest raport votat la ECON și echipa de negociere se compune din președinte, raportor și raportorii din umbră. Dacă nu există obiecții, atunci această procedură va fi urmată în modul în care am descris. Raportorul uh, văd că dă din cap, poate să ia cuvântul dacă dorește, văd că nu dorește să ia cuvântul, dar Peter, dacă vrei. Da, observație scurtă. Pozițiile sunt atât de diferite încât ar trebui să ne gândim dacă nu am putea să intrăm direct în cea de-a doua lectură. Dar cred că totuși ar trebui să încercăm. Uh, calendarul va com- ține o ședință înainte de vară și apoi vom uh, începe munca serioasă din septembrie. Bine. Comisia Econ a votat pe 6 iunie 2011 și raportul privind subscrierea Uniunii Europene de uh, acțiuni suplimentare la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Eu uh, sunt din oficiu raportoare pentru acest raport. Vreau să vă anunț că am intenția de a încerca să ajung la un acord în primă lectură pe acest dosar, conform procedurilor standard. Mandatul de negociere se va constitui din proiectul de raport așa cum l-am votat și în echipă voi fi ea, eu ca și președintă și raportor și raportorii din umbră. Dacă nu aveți obiecții, așa va fi urmată procedura și uh, este uh, probabil că majoritatea discuțiilor se vor desfășura prin proceduri scrise, de fapt, dar dacă va fi nevoie, vom avea și un trialog. V-am menționat că pe 31 august avem întâlnirea cu domnul Trișe, nu pe 11 iulie. Îmi pare rău că va trebui să vă întoarceți din uh, concediu și să vă suflecați mânecile direct pentru muncă. Punctul 3. Votul privind cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și modificarea regulamentului. Acesta a fost amânat pentru ședința noastră din 11-12 iulie. Așadar, trecem la punctul 4 și la viitorul TVA. Domnule Casa, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. I would like to start by saying that I, I welcome the Commission's initiative, um, the current VAT system. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, salut faptul că comunicarea Comisiei consideră că TVA-ul actual nu este potrivit pentru piața internă, costurile sunt prea ridicate și e mult prea multă birocrație. De asemenea, sistemul uh, este foarte fragil în fața fraudei. Acest lucru este adevărat, mai ales pentru tranzacțiile transfrontaliere, unde frauda de tip carusel costă miliard, costă fiecare stat membru miliarde de euro în fiecare an. Eu cred că e într-adevăr o provocare să găsim cea mai bună cale de a aborda lucrurile. Această cale ar trebui găsită prin consultarea cu uh, Um, toate părțile interesate. Eu m-am înțeles, m-am întâlnit cu părți interesate, reprezentanți ai marilor companii și micilor companii și s-au ajuns, s-a ajuns la concluzii. Ar trebui să recunoaștem status quo și să uh, ne uh, îndreptăm către o, un sistem care să uh, se bazeze pe o impozitare uh, corectă. Acest lucru este înscris în Cartea Verde a Comisiei și poate că uh, taxa impozitare la origine uh, ar fi cea mai potrivită, dar deocamdată acest uh, stil de impozitare nu se aplică pentru că nu există voința politică. Uh, un sistem care să se bazeze pe principiul destinației poate să fie eficace numai dacă este însoțit de înființarea unor ghișee unice pentru TVA. Raportul susține acest plan pentru înființarea de ghișee unice până la 1 ianuarie 2015. Acest lucru ar trebui să reducă dramatic povara administrativă pentru companii și să crească eficiența tranzacțiilor transfrontaliere. E îngrijorător, foarte îngrijorător, faptul că în cursul discuțiilor pe care le-am avut cu părțile interesate, foarte mulți mi-au spus că în anumite situații preferă să facă afaceri cu țări terțe decât uh, să aibă tranzacții intracomunitare pe această uh, așa numită piață unică, datorită complexității sistemului actual. Sigur că această situație ne cauzează îngrijorare și trebuie să facem ceva în privința ei. În ceea ce privește colectarea TVA-ului și opțiunile existente, e clar că e nevoie de cercetare suplimentare pentru a identifica opțiunea cea mai bună. Din discuțiile și analizele pe care le-am făcut până acum, cred că calea cea mai promițătoare este o combinație a modelului de date privind depozitele și, de asemenea, un model bazat pe toate entitățile impozitabile. Sigur că e nevoie de investiții în infrastructură pentru un astfel de sistem. Trebuie să fim precauți și aș recomanda uh, nevoia de noi analize pentru a vedea viabilitatea acestei abordări. Am, ar trebui să vizăm, practic, o reducere a costurilor administrative și a costurilor de conformitate. Acest lucru este foarte important, mai ales pentru IMM-uri, care reprezintă motorul economiei europene și pentru care este foarte dificilă complexitatea sistemului actual. Există mai multe schimbări propuse care au fost puse în aplicare rapid, fără a se aduce schimbări majore sistemului acesta. De aceea, raportul solicită Comisiei să propună un model pentru uh, chitanțe neutru din punct de vedere lingvistic. Ar fi nevoie de un sistem armonizat care să fie bazat pe numere. Uh, și pe un set armonizat de date care să fie introduse, astfel încât să fie eliminate obstacole și dificultăți legate de traducere în tranzacții. De asemenea, se propune reducerea frecvenței um, tranzacțiilor, um, returnărilor de TVA. De asemenea, sistemul excepțiilor de la plata TVA ar trebui să fie simplificat. Ar trebui găsite soluții uh, mai practice pentru returnarea TVA și, de asemenea, să se elimine uh, anumite tipuri de, anumite sisteme de returnare de TVA, care sunt prea dificile. Și ar trebui să existe niște obligații standard privind TVA-ul. Statele membre care au deja un sistem eficace nu ar trebui să crească obligațiile pe care le impun companiilor. Pe de altă parte, companiile ar avea certitudinea că există anumite tipuri de obligații care le-ar putea fi impuse. Vreau să-i rog și pe colegi să-și aducă contribuția la acest raport, astfel încât să putem extinde lista de propuneri de modificare. Sigur că companiile își desfășoară activitatea cel mai bine într-o atmosferă de pre... în care pot să-și prevadă viitorul și uh, într-o atmosferă de siguranță. De aceea, um, Cred Cred că avem nevoie de o legislație care să asigure acest cadru. Uh, am primit foarte multe contribuții în procesul de consultare și aștept cu plăcere să pot contribui constructiv la această dezbatere prin raportul care se discută și Aștept să aud ce au de spus și raportorii din umbră și sigur că mă bucur să pot lucra cu ei pentru a găsi soluții de compromis în săptămânile care urmează. Sper că par- contribuția Parlamentului la viitorul uh, TVA să ofere Comisiei niște orientări utile, pentru că Comisia dorește să prezinte o strategie, o comunicare strategică privind viitorul TVA până la sfârșitul acestui an. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Vă rog. En dank ook aan de rapporteur eh, voor de goede aanzet die hij heeft neergeschreven. Doamna președinte, mulțumesc. Am analizat acest document și, într-adevăr, raportul subliniază o alegere importantă și anume trecerea de la principiul destinației la tranzacții intracomunitare. Trebuie să avem o abordare consecventă. Există o serie de aspecte însă cu care nu suntem de acord. Se vorbește aici despre un subiect foarte complex unde schimbări mici pot să cauzeze niște efecte mari. Ce ne interesează pe noi este ca frauda în domeniul TVA-ului să fie abordată. Sigur, vrem și noi simplificare și povară redusă pentru IMM-uri, dar trebuie să uh, ne dăm seama că anumite restricții administrative uh, servesc unui scop, mai ales când vorbim despre combaterea fraudei TVA-ului. Este vorba despre raportarea aceea la trei luni uh, cu privire la rambursarea TVA-ului. Sunt aspecte importante pentru a putea depista frauda și efectele sunt pozitive și pentru companii. Deci, da, vrem să evităm situația în care rambursarea TVA-ului s-ar face o dată pe an, fiindcă în acest caz companiile ar trebui să aibă niște rezerve financiare foarte mari pentru a putea face față acestui șoc. Apoi ați vorbit despre acele ghișe unice. E o idee bună care trebuie dezvoltată puțin și cred că e nevoie de uh, definiții mai clare. Cred că ar trebui, de asemenea, să avem în vedere țara de consum, nu țara unde se află sediul central. Există companii care se înregistrează în Monaco, să spunem, dar care își desfășoară activitatea în cu totul alte porturi. Asta este mm, acoperit la punctul 8. În ceea ce privește TVA-ul și instrumentele, faptul că există procente mari care sunt considerate a fi eh, sume care trebuie returnabile este un aspect de relevant. Există mari diferențe între cota de TVA, între 18 și 25%. aspectele care țin de mediu, de asemenea trebuie să fie avută în vedere reducerea impozitării capitalului. Nu credem că astea sunt neapărat cele mai bune idei. Taxa pe uh, tranzacțiile financiare, de asemenea, trebuie să fie inclusă, dar probabil că asta este o altă discuție. Nu sunt de acord cu raportorul, acolo unde spune că s-ar putea să. o posibilitate ar fi să nu mai existe TVA de exemplu TVA total deductibil. Nu cred că putem ajunge în situații în care asta să fie norma. Trebuie să găsim, de exemplu, în cazul restaurantelor, o cale de mijloc, poate o armonizare a TVA-ului la nivel european, dacă vrem să vorbim și despre scutiri de TVA la nivel european. Dar pentru fiecare din aceste situații trebuie să vedem care sunt posibilele efecte. Pentru sectorul transportului sunt de acord că ar trebui să existe o neutralitate a TVA-ului. Putem face o diferențiere între transport pe calea aerului și transport uh, feroviar, fiindcă într-un caz se plătește TVA și în alt caz nu. Deci trebuie să analizăm aceste aspecte. Eficientizarea birocrației legate de transportul maritim a devenit un subiect mult mai complicat decât în cazul în care transportul era pur rutier. Cred că aceste lucruri ar trebui să se regăsească în raport. În ceea ce privește scutirea de TVA, există o serie de activități care au fost scutite pe baza unor motive socioculturale și cei care sunt scutiți de TVA s-ar putea să se confrunte cu o creștere a birocrației, trebuie să respecte niște norme contabile pentru a obține această scutire. Trebuie să vedem care sunt consecințele și dacă toate cerințele administrative sunt absolut necesare. Uh, sunt dispus să lucrăm pe raport, uh, vom depune o serie de amendamente pe baza aspectelor pe care le-am menționat și sunt sigur că vom uh, coopera foarte bine cu raportorul. Ola. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Casa. Cred că a făcut o treabă foarte bună. Este un subiect foarte dificil, așa cum știm cu toții. Cred că în 54 au început discuțiile și în 60 sau 61 au fost introduse aceste taxe și în țara mea. Ministrul de Finanțe a promis la data respectivă că va fi de 1,2-1,5% și e doar pe o perioadă de tranziție de 1-2 ani și acum iată am ajuns la 25%. Deci cam așa stau lucrurile. Cred că sunt niște principii pe care trebuie să le avem în vedere, chiar dacă până la urmă se va dovedi că nu există principii ferme. cum se spune în Cartea Verde, trebuie să trecem de la taxare directă la indirectă. Pentru multe țări ar fi o schimbare în finanțarea sistemului de asistență socială și ar fi destul de complicat, fiindcă ar putea să dea naștere la probleme destul de mari, cel puțin în anumite țări. Dar sigur, este important să putem trece această povară fiscală, însă nu este un lucru ușor Și să nu uităm că nu e vorba de procedura de de codecizie aici. De asemenea, se uh, vorbește despre o convergență a TVA-ului. Comisia a menționat 18 până la 25% și cred că am putea avea și o mai mare convergență din punctul meu de vedere, asta înseamnă că vor să crească această taxă. Și nu va însemna decât că taxele plătite de consumator vor crește. Ați menționat problemele legate de țara de origine și țara de destinație. Ca să înțelegem lucrurile mai bine, pot să vă spun că am avut această discuție și cu privire la sistemul german. Și nu cred că au apărea probleme foarte mari în cazul fraudelor dacă am rămâne la țara de origine care să plătească statele membre, problema este, am înțeles că statele membre nu au încredere unele uh, în altele. Însă status quo-ul este celălalt principiu și probabil pe acesta ar trebui să-l promovăm. Deci poate că dumneavoastră aveți dreptate. Dar în altă parte a documentului spuneți că poate ar trebui să păstrăm uh, sistemul inițial dacă este mai bun, obiectiv vorbind. Birocrația. Sigur, reducerea birocrației și poverii administrative trebuie să fie un subiect care să ne intereseze foarte mult, mai ales când vorbim despre IMM-uri și aceste două subiecte sunt corelate și au legătură și cu subiectul pe care îl discutăm noi. Uneori există niște fraude foarte mari care se numesc fraude de tip carusel și ultimul din acest sistem, carusel, este cel care trebuie să plătească, dar de fapt nu plătește nimeni. Cred că ar trebui să fim mai preciși când vorbim despre acest sistem. Ați menționat apoi ghișeele unice. sunt de acord. Trebuie să existe așa ceva și probabil uh, ne-ar ajuta foarte mult un astfel de sistem dacă ar să funcționa. Cred că ați fost raportor și în celălalt raport pe TVA și mi-amintesc că acolo se vorbea despre uh, guvernanța electronică și facturarea electronică. Aspecte care au fost menționate și aici. La asta cred că trebuie să uh, lucrăm, fiindcă deocamdată folosim o metodă foarte veche și cred că ar trebui să existe o modernizare aici. Piața internă, apoi. Mario Monti menționează TVA-ul și acest uh, sistem în raportul său și cred că ar trebui să ne referim și la raportul Monti în acest raport pe care îl discutăm și la relansarea pieței interne. Ați menționat rata de acceptare. Cel puțin, dacă am înțeles corect textul, spuneți că nu vă plac excepțiile, scutirile de la TVA, pentru că creează probleme pentru piața internă sunt de acord, dar există colegi, cel puțin eu sunt unul dintre acești colegi, care spun că pot fi de acord cu acest principiu, dar că țările noastre, țara mea cel puțin, are nevoie de astfel de scutiri de TVA dacă nu denaturează condițiile pe piața internă. S-au menționat aici restaurantele, eu mă pot gândi și la alte exemple Probabil știți că acum o lună, când am discutat cu domnul comisar, am discutat și despre chestiunea scutirilor de TVA pentru organizațiile non-profit, de exemplu. Mai există și alte cazuri de scutiri de TVA, cărțile electronice, cel puțin cred că putem vorbi despre o serie de bunuri din regimul normal, să-i spunem, care să fie scutite de TVA fără să denatureze condițiile de pe piață. Chiar dacă avem niște principii la care ținem, trebuie să înțelegem că suntem uniți în diversitate și ar trebui să existe un fel de marjă, de spațiu de manevră pentru ca statele să poată să aplice niște scutiri de TVA la nivel național și sper că comitetul nostru, comisia noastră poate să ajungă la o astfel de concluzie și că dumneavoastră, ca raportor, puteți accepta o serie de scutiri, de excepții, dacă nu sunt prea dure. Dar, în termen general, aveți dreptate, vom, vom depune și noi niște amendamente, de fapt am și pregătit câteva astfel de amendamente și știu că mai sunt și alți colegi care vor face același lucru. Senzația mea este însă că vom ajunge la un consens pe scară largă, așa că vă mulțumesc pentru acest raport. Văd că nu mai vrea să intervină nimeni, spune doamna președinte. Am primit o notă de la raportorul uh, din umbră ECR, care ne-a mulțumit, v-a mulțumit pentru că ați preluat multe dintre observațiile sale și cele scuze pentru că nu poate fi aici. La fel și din partea coordonatorului ECR o să transmit raportorului aceste note. Oricum, uh, acestea nu conțin nimic uh, nou, consistent, așa că nu trebuie să le citesc cu voce tare. Văd că nu e nimeni din partea verzilor sau EFD? Mai dorește cineva să intervină atunci pe acest raport? Domnul Mucanti. Eh, Din păcate am ajuns târziu fiindcă am avut o problemă cu avionul. Am citit raportul, cred că este un, un raport foarte important fiindcă uh, abordează diferențele care există între state și care creează probleme privind uh, piața unică și menționează costurile și um, cheltuielile mari pentru companii. Pentru grupul meu este important sprijinul pentru IMM-uri. Prin urmare, cer mai multe praguri de scutire pentru acele IMM-uri care reprezintă în țara mea, în Italia, dar cu siguranță în întreaga Europa, adevărata rețea economică. Pentru aceea trebuie să le dăm acestor IMM-uri un sprijin economic, financiar, pentru a crește. Companiile au început de jos pentru a ajunge sus. Deci trebuie să dăm un semn că vrem să sprijinim IMM-urile în acest raport. Mulțumesc! Domnul Ludwig. Tack för ordet. Vă mulțumesc. Aș dori să pun în evidență o chestiune care poate vi se pare banală. E vorba de regulile privind uh, TVA-ul uh, aplicat organizațiilor de caritate. Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia în anii recenți au primit plângeri din partea Comisiei din cauza că nu au aplicat legislația actuală în acest domeniu. Foarte important să analizăm însă lucrurile în detaliu. Cum văd eu lucrurile? Am putea progresa dacă, în cadrul acestei directive, le-am dat statelor membre posibilitatea de a avea mai multe scutiri pentru acest sector al organizațiilor de caritate. Poate că e posibil să avem o derogare, o scutire generală pentru acestea. Este clar că trebuie să fim foarte atenți atunci când începem să includem scutiri și derogări într-o astfel de, de directivă. Trebuie să facem posibil ca statele membre să aibă o marjă de manevră, însă în mod întemeiat. Uh, să nu uităm că aceste organizații la care mă refer eu au un rol foarte important în ceea ce privește societatea civilă. Și o societate civilă bine organizată arată cât de avansată este o societate în general. Eu unul, de exemplu, am început să mă implic în acest domeniu de la 14-15 ani. Locuiesc uh, undeva lângă Göteborg, o zonă cu insule și pot să vă spun că pe fiecare insulă exista o astfel de organizație caritativă care se ocupa de tineri, de la o vârstă foarte timpurie, pentru a le permite acestora să practice uh, activități uh, fizice, uh, sport și de aceea zic că această resursă e atât de importantă. Nu cred că e atât de greu să se scrie în text uh, o astfel de scutire. Și dacă vorbim de astfel de organizații caritabile, clar că acestea sunt de dimensiuni reduse. Nu e vorba aici despre activitate comercială. Și asta nu ar crește neapărat profiturile și banii de care dis- dispun aceste organizații. Ideea e doar să Uh, reducem nivelul de birocrație pentru a putea înființa astfel de organizații. Deci, iată foarte multe motive pentru a încerca să vedem ce se poate face în acest domeniu și sunt sigur că putem găsi o soluție rezonabilă pentru a încuraja astfel de activități atât de importante pentru societate. Deoarece tinerii trebuie să fie ajutați să o ia pe calea cea bună cât mai repede, cât mai devreme în viață. Mulțumesc, Jean-Paul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să-l felicit pe domnul Casa pentru munca excelentă și, bineînțeles, sunt de acord cu propunerile dumnealui. Ascultându-i pe colegi, îmi vin în minte două sau trei comentarii. În primul rând, să nu uităm două lucruri când e vorba de TVA. În primul rând, TVA-ul e un impozit plătit de consumatorul final, deci de destinatar, al unei prestații sau al unui schimb. Prin urmare, e un impozit neutru pentru diferiții intermediari și nu privilegează un anumit de producție sau de distribuție în detrimentul altuia. Deci să nu uităm acest lucru. Un al doilea lucru. E un impozit european, e practic singurul impozit european la care fiecare țară a permis un anumit, un anumit nivel de uh, armonizare și în ceea ce privește regulile privind TVA-ul, să nu uităm acest element esențial și să nu uităm că scopul este să avem o armonizare cât mai mare, dacă nu chiar deplină, pentru a evita, așa cum spunea Olle Schmidt, frauda. deoarece să, nu trebuie să uităm că de fiecare dată când e vorba de operațiuni transfrontaliere apare acest risc al fraudei de tip carusel. Deci modernizarea regulilor TVA-ului trebuie să se facă fără să uităm acest lucru, că e vorba de un impozit inteligent european și că trebuie să îmbunătățim dispozitivul. Se vorbește de asemenea despre scutiri. Eu cred că trebuie să ne îndepărtăm de asta. TVA-ul nu e instrumentul necesar pentru a încuraja înființarea de asociații. Nu, TVA-ul ne ajută aici. Să ne gândim mai la impozitele uh, privind asociațiile în anumite țări. De asemenea, să facem diferenț, distinția clară între organizațiile non-profit, care au obiective sociale, așa cum spunea colegul nostru, și să nu uităm și faptul că de multe ori aceste asociații, mai ales în Franța, sunt folosite în scopuri comerciale. Practic are loc o deturnare a rolului lor. Acestea fiind spuse, sunt sigur că domnul Caza va ajunge la un raport excelent în momentul acesta când începem o adevărată reflexie privind viitorul TVA-ului. Vă mulțumim! Nu mai dorește nimeni să intervină. David, vrei să auzi și părerea reprezentantului comisiei? Bine. Domnul Riponi. Merci, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salut contribuția Parlamentului European. Comisia a dorit să prezinte această carte verde pentru a avea un proces de consultări publice. Cele patru puncte evocate de raportor, viitorul sistem pentru TVA, mai mulți colegii dumneavoastră s-au referit la neutralitate. Acest concept este foarte important, deoarece, așa cum s-a spus, consumatorul final plătește TVA-ul. Și ne dăm seama că, de foarte multe ori, în realitate, lucrurile stau altfel. Există destul de multă incoerență, mai ales în ceea ce privește diferitele uh, sectoare. În ceea ce privește scutirile. De la prima directivă din 1967 încoace am dorit un nivel mai ridicat de armonizare. Întrebarea e dacă acum ar trebui să continuăm pe această cale a armonizării sau să le dăm mai multă flexibilitate statelor membre cu condiția ca acestea să nu denatureze concurența la nivel intracomunitar. În ceea ce privește sistemul de percepere la origine, e clar că trebuie să vedem dacă sunt îndeplinite condițiile și dacă există o adevărată voință din partea statelor membre pentru a aplica un sistem de ori- la origine. Vă reamintesc că un astfel de sistem a fost preconizat de șase state membre în 1967, deci peste 40 de ani, acum avem 27 de state membre, deci poate că ar trebui să discutăm cu toate țările membre. O altă problemă care se pune, în ceea ce privește locul prestațiilor uh, prestării de servicii. Deci, la nivel comunitar, noi ne îndreptăm către o impozitare în țara de consum. Deci e din ce în ce mai greu să uh, mergem înapoi. Acum, în ceea ce privește ghișeul unic, e clar că operatorilor le-ar fi mult mai ușor, deși punerea în practică e destul de grea. În 2014 vom avea o experiență limitată. Așa cum am spus colegii, trebuie să ne asigurăm TVA-ul e că acești bani sunt colectați, deci de aceea să găsim un echilibru între reducerea obligațiilor inutile de foarte multe ori și uh, colectarea TVA-ului. În ceea ce privește operațiunile intracomunitare, spunem în Cartea Verde că mai mulți operatori ne-au spus că e mai ușor să exporți în țări texte, ă, terțe mă scuzați, decât să ai schimburi intracomunitare. Ceea ce e surprinzător pe o piață internă comună. Deci de aceea ne întrebăm dacă e normal să se întâmple așa ceva. Pe de altă parte, colectarea TVA-ului. Majoritatea țărilor uh, colectează acești bani ca, acum, ca și acum 40 de ani. Deci mă întreb dacă nu a venit momentul să schimbăm modul de colectare a TVA-ului folosind mai ales infrastructura tehnologică modernă de care dispunem acum. E o întrebare pe care ne o punem, însă e clar că asta se va face doar pe termen mediu. Și o altă mare problemă evocată de raportor, procesul legislativ. Știți că există un, e un proces legislativ cu unanim, unanimitate. Se dorește mai degrabă un regulament și nu o directivă, Temeiul juridic e articolul 113 din tratat, deci pentru fiscalitatea indirectă, însă acolo nu se spune nimic despre uh, modul în care un uh, regulament poate fi propus în locul unei directive. Însă asta permite anumită flexibilitate. Toate aceste elemente sunt prezentate în Cartea Verde și în momentul de față Comisia dorește niște răspunsuri clare. Deci am făcut consultările publice, am primit peste 8.000 de pagini, 1.700 de contribuții deja și până la sfârșitul acestui an vom face o comunicare în care vom spune care sunt sectoarele prioritare în ceea ce privește TVA-ul uh, pe viitor. Vă mulțumesc! Dorește să intervină din nou Domnul raportor, ai cuvântul, David. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru cuvintele amabile și pentru contribuția dumneavoastră. Voi încerca să vă răspund la întrebări. În ceea ce privește contribuția organizațiilor non-profit, de la bun început Sunt de acord cu dumneavoastră. M-am întâlnit cu mai multe părți interesate în acest domeniu, chiar și cu un membru suedez al Parlamentului European și sunt gata să discut posibilitatea de a introduce acest element în raport. Domnul Lambert, care nu este astăzi aici, ca și domnul Ole Schmidt, mi-a trimis o notă informativă unde se referă la cărțile în format electronic și la principiul neutralității. După cum v-ați dat seama, rata TVA-ului e diferită la cărțile pe hârtie și la cele în format electronic. În alineatul 5 se vorbește despre acest lucru. Se spune că bunurile și produsele asemănătoare ar trebui să fie supuse aceluiași aceleași uh, rate TVA-ului. Eu sunt gata să discut cu dumneavoastră pentru a găsi o formulare alternativă. Acum, ceea ce privește pe colegii socialiști și democrați, mă bucur să văd că sprijiniți principiul TVA-ului la destinație, important pentru a combate frauda, sunt foarte de acord cu dumneavoastră și sunt gata să discutăm pentru a vedea cum putem avea o formulare mai răspicată. Și sunt de acord deci, cu poziția pe care mi-a trimis-o domnul Lambert. Unii dintre dumneavoastră au menționat scutirile. Nu spunem că aceste scutiri să fie eliminate pe deplin. Înțeleg că anumite scutiri sunt foarte importante, importante în anumite țări și de aceea vreau să contribui cu dumneavoastră, să colaborez cu dumneavoastră pentru a vedea ce formulare putem găsi și în ceea ce privește scutirile. Iată, deci deocamdată cât am, ce am avut de spus. Aștept să colaborez cu colegii. Vă mulțumesc pentru uh, colaborare și pentru răbdare. Vă mulțumim. Calendarul acum. Amendamente, termenul pentru amendamente e pe 30 iunie, vor fi uh, discutate pe 31 august, votul în comisie pe 19 septembrie, pentru a încerca să votăm în plenară în luna octombrie, în cea a doua plenară din octombrie. Vom trece imediat la audierea publică, însă înainte îi voi da cuvântul colegului Langen, care nu era aici când am vorbit eu despre ce s-a mai întâmplat la codecizie și la trialog. Deci dumnealui ne va spune cum stau lucrurile cu procedura privind agenția EMEA. Ja, wir haben zu entscheiden. Da, trebuie să decidem cum vom continua această procedură marți pe 5 iulie? Avem trei posibilități. Prima, încheiem prima lectură în întregime și așteptăm reacția Consiliului. Cea de-a doua posibilitate, încheiem textul legislativ, dar amânăm votul final pentru a negocia cu Consiliul. Și cea de-a treia opțiune, încheiem procedura și ne înțelegem cu Consiliul Uh, în negocieri pentru un acord timpuriu în cea de-a doua lectură. Și aceasta este o opțiune obișnuită. Deja s-a procedat așa. În toate cazurile, uh, sigur că e nevoie de un rezultat care să fie prezentat de către Consiliu. Uh, președinția maghiară nu a reușit să prezinte un rezultat. A existat o dezbatere de orientare, dar uh, din informațiile mele, pe care tocmai le-am uh, verificat încă o dată înainte de ședință, Consiliul încă nu a adoptat niciun document. Nu știu care va fi viteza adoptării acestui text în președinția poloneză. Așadar, întrebarea mea acum este cum ne pregătim? Avem încă câteva amendamente tehnice care au fost uh, susținute de serviciul juridic, e vorba de acte delegate și lucruri asemănătoare, lucru care este absolut obișnuit. Mai avem câteva amendamente uh, care vor fi depuse de colegi. Textele există deja în toate limbile, dacă sunt corect informat, astăzi uh, după amiază textele, textele vor exista în toate limbile. Nu știu dacă la începutul ședinței sau doar la sfârșitul ședinței, dar în orice caz mi s-a promis acest lucru. Și întrebarea la care trebuie să răspundem acum merge în două direcții. Și anume, ne asumăm noi modificările propuse de serviciul juridic. Aici există un punct critic și anume dacă ESMA este una din autoritățile recunoscute, pentru că acest lucru, lucru nu este trecut în tratat, este secundar și aș dori să uh, fixăm, să susținem poziția ESMA și celelalte două lucruri sunt modificări uh, tehnice pe care putem să le, ni le asumăm, să le preluăm pur și simplu. A doua întrebare. Vot final, da sau nu? Aș dori să aflu părerea colegilor. În ambele uh, cazuri, cu sau fără vot final, un acord timpuriu în uh, cea de-a doua lectură ne-ar permite ca după pauza de vară, când Consiliul reușește să se pună de acord asupra unei poziții, să putem să negociem și, cred eu, sunt chiar convins, să ajungem destul de repede la un rezultat. Deci, întrebările uh, au fost adresate și aș dori să aflu părerile colegilor. Pentru că obiectivul nostru, pentru că avem și niște termene de respectat, este ca în octombrie, la sfârșitul lui octombrie, în săptămâna de comisii să ne fi încheiat partea noastră, astfel încât ă, toate celelalte lucruri pregătitoare să poată fi puse la punct și uh, agenția să poată să-și înceapă activitatea. Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt, desigur, de acord cu analiza făcută de Werner, care a făcut o treabă foarte bună în domeniul său și care a reușit să se bucure de o mare majoritate în comisie. Să vedem cum uh, privesc eu lucrurile. Important este ca pe acest dosar să nu pierdem prea mult timp și să răspundem așteptărilor de reglementare existente Există, după părerea mea, două posibilități. Fie votăm, cel puțin așa văd eu lucrurile, fie avem un vot parțial în iulie și rămâne astfel deschisă posibilitatea unui acord cu Consiliul în prima lectură în săptămânile următoare, odată ce Consiliul are poziția sa, această soluție deja a mai fost aplicată și în trecut și este relevantă în măsura în care Consiliul nu s-a pus de acord și textul adoptat în Parlament cu mare majoritate ar putea să reprezinte un model, un exemplu, o posibilă soluție pentru Consiliu. Vă reamintesc ce s-a întâmplat cu directiva privind serviciile de plăți, unde în septembrie Parlamentul a ajuns la un acord, în septembrie 2006, Consiliul a ajuns la un acord în aprilie 2007 și textul Consiliului, în mare parte, relua uh, pozițiile Parlamentului. Deci asta ar putea să fie o soluție. O a doua soluție, nici acolo nici în acest caz nu trebuie să întârziem prea mult lucrurile, dar am decalat votul pentru a putea analiza amendamentele menționate de Werner, care rămân de discutat. Însă eu sunt pentru o soluție care să nu uh, încheie imediat uh, prima lectură, pentru a lăsa o șansă ca lucrurile să evolueze spre direcția dorită pe parcurs. Mulțumesc! Uh, Știu că raportorii din umbră nu sunt aici, eu sunt raportor din umbră pentru ALDE și sunt de acord cu multe din cele spuse de Jean-Paul în ceea ce privește așteptările de reglementare și faptul că probabil va fi mai ușor să ne respectăm calendarul cu un acord într-o primă lectură și avem suficient, să avem suficient timp pentru uh, întâlniri tripartite. Și sigur că e mai bine să nu avem uh, presiuni, uh, să nu ne preseze timpul în cea de-a doua lectură. Poate mai bine discutăm lucrurile și în trialog. În orice caz, eu sunt convinsă că și raportorul și coordonatorii din partea socialiștilor se vor ocupa foarte bine de această situație. Așadar, haideți să decidem, uh, să luăm decizia finală la reuniunea noastră de luni de la Strasburg când vom, pentru că până atunci avem vreme să ne mai consultăm între noi. Dar, uh, Werner, am crezut că e important să ne ofere acum aceste informații pentru ca să ne putem consulta. Îmi cer scuze uh, că i-am, i-am ținut afară să aștepte pe cei care sunt uh, oaspeții noștri pentru discuția privind guvernanța economică globală. De asemenea, trebuie să-mi cer scuze pentru că trebuie să părăsesc uh, prezidiul. Îmi pare foarte rău pentru că e un subiect foarte interesant, dar, din păcate, uh, chestiuni care țin de guvernanța economică necesită atenția mea și prezența mea. Așadar, am să dau uh, Uh, cuvântul uh, domnului Eduard Sicluna, care va prezida în timpul acestei audieri. Um, welcome to the public hearing on, on uh, the global economic governance. Vă urez bun venit la audierea noastră publică privind guvernanța economică globală. Avem un raport al domnului Hochmark și deja am avut mai multe schimburi de opinii pe marginea acestui raport. Astăzi vom avea ocazia să ascultăm un grup de experți. Vrem să începem cu vorbitorul principal, Pierre Chaillet, dar din păcate încă se află pe drum. Dânsul ne va vorbi, deci, uh, mai târziu, când ajungem. În contextul evenimentelor actuale, așa cum a spus și doamna președinte, cred că această discuție este într-adevăr foarte relevantă și așteptăm uh, opiniile experților, luând în considerare, printre punctele principale, prioritățile noastre, dezechilibrele globale actuale, uh, problemele cu cursurile de schimb, anumite cursuri de schimb, prețurile activelor și bulele. De aceea ne bucurăm să putem avea un schimb de opinii privind reforma pe care o cerem cu toții în sistemul internațional financiar și monetar rolul uh, în femei G20 și al Uniunii Europene în toată această poveste. Sigur că ne focalizăm asupra realizărilor președinției franceze a G20. După cum am spus, dau cuvântul domnului Pierre Jaie, este direct general, director general pentru relații internaționale de la Banque de France dar dânsul nu va uh, face introducerea, ci îl vom asculta mai târziu după ce ajunge. Așadar, o să trec la următorul vorbitor și îl rog pe domnul Rodolfi Blavi de la Femei Europa, care îl uh, înlocuiește pe domnul Cilboș să ia cuvântul. Aveți cuvântul, domnule, aveți șapte minute la dispoziție și apoi am să dau cuvântul celorlalți experți, întrebările urmând să fie adresate la sfârșit. Mulțumesc! Bună ziua! Uh, femeiul se bucură să fie reprezentat aici. Este vorba de un subiect foarte relevant pentru activitatea noastră. E un subiect, de asemenea, foarte vast, uh, care uh, include mai multe chestiuni. Revizuirea modului în care supraveghem lucrurile, politica noastră de creditare și, specific, revizuirea structurilor de guvernanță în cadrul femeii. Eu am sperat că președintele G20 va, vă va prezenta uh, situația mai în detaliu și eu vreau să mă focalizez mai mult asupra chestiunilor care țin de femei. Așadar am să fac acest lucru și dacă vor exista întrebări uh, mai uh, ample, atunci am să revin la ele. În ceea ce privește guvernanța în cadrul femeii, în uh, ultima vreme s-au uh, realizat mai multe progrese și am să încep cu acestea, înainte să intru în chestiuni mai uh, ample. Vreau să vă reamintesc că personalul femei, femeiul este răspunzător în fața guvernelor. Structura lui de guvernare are trei organisme. În primul rând, Consiliul Guvernatorilor, care se reunește o dată pe an, cel de-al doilea organism, Comitetul Internațional Financiar și Monetar, care reunește ministrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din toate statele membre ale FMI și, de asemenea, Consiliul Executiv, Comitetul Executiv. țările sunt reprezentate în aceste organisme conform cotelor lor de acțiuni. Uh, cota de acțiuni este o măsură foarte importantă pentru femei. Are trei roluri. Determină cantitatea de bani cu care contribuie la capitalul femeii o țară anume. În al doilea rând, determină suma de bani pe care o țară poate să o împrumute de la femei și, în al treilea rând, definește puterea de vot a fiecărei țări din uh, Comitetul Executiv primul pas în reforma guvernanței femei în ultimii doi ani s-a focalizat asupra reformării sistemului de cote și pe 15 decembrie anul trecut am ajuns, am uh, realizat un mare progres după un impas de mai multe 10 ani în reforma guvernanței femeii. E vorba de două realizări. În primul rând, s-a dublat cantitatea dimensiunea cotelor până la 750 de miliarde de dolari. Acest lucru era important pentru a alinia resursele FMI pe care poate să le împrumute membrilor la uh, evoluția din, evoluția din economia globală. Cea de-a doua realizare, o mare, uh, o majoră realiniere a uh, cotelor de acțiuni și a puterii de vot în cadrul instituției. Această aliniere a cotelor se bazează pe angajamentul membrilor G20 pentru ca 5% din uh, uh, acțiuni să treacă de la țările suprareprezentate, mai ales economiile avansate și mm, uh, în particular țările europene, către țările subreprezentate, mai ales uh, piețele emergente. Cu această decizie de pe 15 decembrie, FMI-ul și-a uh, împlinit uh, Uh, foarte bine acest uh, angajament luat la G20, astfel încât uh, cota a crescut foarte mult în favoarea țărilor emergente. Cum s-a întâmplat acest lucru în practică? O treime din statele membre femei câștigă în urma acestei schimbări. Țările BRIC, Brazilia, Rusia, India, China sunt printre uh, primii 10 acționari. China uh, ajunge pe locul 3, cel de-al treilea acționar ca dimensiune, și separarea între piețele emergente și uh, economiile avansate um, trece către un echilibru, 50%-50% pentru fiecare grup. Sigur că această ajustare înseamnă și o reducere a uh, cotei pentru mai multe țări, acest lucru a afectat mai ales țările europene, care au pierdut 3,1% din voturile lor în timpul acestei reforme. Acesta este acordul la care s-a ajuns în principiu în decembrie. Sunt lucruri care mai trebuie făcute. În primul rând, acest acord trebuie să intre în vigoare, ceea ce necesită pentru duplarea cotelor 70% ratificare de către statele membre și de asemenea o ratificare de 85% pentru uh, transferul de cote. Să vă dau un exemplu. Reforma trecută din 2008 a fost implementată în mai mult de 2 ani și facem presiune asupra statelor membre să uh, accelereze uh, ritmul ratificării. Pentru țările europene mai este o consecință. Până în 2012, statele europene trebuie să renunțe la două dintre fotolile lor în uh, Consiliul Femeii, către statele emergente. Acest lucru, de fapt, poate să fie o oportunitate pentru ca țările europene să se gândească uh, cum vor să-și facă simțită prezența în cadrul femeii. Astfel se va revizui și formula, formulele de, se vor revizui formulele de cotă până în 2014, ceea ce ar trebui să ducă la o consolidare și mai puternică a reprezentării statelor emergente. Deci, acestea sunt lucrurile care au fost făcute în cadrul FMI pentru a crește reprezentarea uh, statelor emergente și în curs de dezvoltare și pentru a alinia această instituție cu modificarea Uh, modificările avute loc, care au avut loc în economia globală. Sigur că acest lucru este important pentru legitimitatea femeii, dar sigur că guvernanța nu ține doar de cifre și sunt și alte aspecte importante. Și am să mă focalizez asupra a trei astfel de aspecte. Una dintre lecțiile pe care le-am învățat în urma crizei a fost faptul că nu există un for clar de coordonare economică, că nu exista înainte de criză. Rezultatul a fost că după criză am văzut mai multe propuneri, inclusiv de, din uh, raportul lui Trevor, care a fost cerut de uh, FMI, raportul Trevor Manuel, s-a făcut propunerea ca uh, Consiliul ministerial să, ministerial să capete niște uh, prerogative executive. Dar uh, sunt și persoane care consideră că acest lucru ar putea să uh, ducă la scăderea uh, puterii de supraveghere. Am făcut o mișcare destul de dramatică, așa nume. Am avut discuții foarte uh, focalizate în comite, comitetele FMI și am încercat să uh, creștem eficacitatea angajamentului ministerial. De asemenea, acest lucru se leagă și de guvernanța economică globală și a modului în care G20 interacționează cu FMI. S-au făcut mai multe propuneri aici de a alinia compoziția G20 cu cea a Consiliului FMI din mai multe motive cel mai important fiind acela că o serie de țări sunt excluse din G20 și sistemul de vot care a fost, care este propus um, într-un raport foarte bun pregătit de uh, Comitetul Femeii, ar putea să aducă și vocea acestor țări în structura de guvernanță. Și al treilea punct cu care voi și încheia este chestiunea încă nesoluționată a procesului de selecție pentru directorul administrativ al FMI. Sigur că sunt discuții uh, foarte aprinse în aceste zile. Uh, procesul care are loc acum este cel mai deschis și cel mai transparent. Există doi candidați care au fost recunoscuți pentru calitățile lor unul care vine din Mexic, de dintr-o piață emergentă, domnul Castells, și, de asemenea, un candidat francez, doamna Lagarde. Acest proces este în curs de desfășurare și sigur că una dintre întrebările cele mai importante va fi cum să se abordeze această chestiune pe, în femei și în Banca Mondială. Am să închei aici și dacă există întrebări, Uh, privind sistemul monetar internațional. Revin ele mai târziu. Mulțumesc, domnule. Acum vreau să adresez câteva, să vă adresez câteva cuvinte pentru că ordinea vorbitorilor s-a schimbat pentru că domnul Jaie a întârziat, acum mi s-a alăturat și o să le rog să vorbească la sfârșit după ceilalți trei vorbitori și vreau să, să îmi prezint scuzele domnului Hockman, care ar fi trebuit de fapt să facă introducerea pentru acest subiect, dar dânsul va fi cel care va modera sesiunea de întrebări și răspunsuri și va putea să își exprime atunci punctul de vedere. Okay. So, um, I will now ask... Acum am să dau cuvântul domnului domnului Andrei Sapir, Senior Fellow din Bruegel. Intervenție fără microfon. Mulțumesc pentru invitația de a mă prezenta astăzi în comisia dumneavoastră și pentru a aborda acest subiect extrem de important. Am să încep prin a vă spune că, după părerea mea, sistemul guvernanței globale care, după cum vă voi arăta imediat, are anumite puncte slabe. Deci acest sistem al guvernanței globale a funcționat foarte bine pe durata crizei. Când a început criza, aș fi crezut că sistemul guvernanței globale a pierdut și a pierdut din legitimitate și am fi putut să ne punem semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a susține, de a face față unui șoc atât de mare pe care l-a înregistrat economia globală. Însă lucrurile nu au stat deloc așa. Sistemul a funcționat pentru situația pentru care a fost creat, fiindcă a fost creat după ce s-a întâmplat în 1930. Și exact ăsta este rolul pe care l-a jucat și pe durata crizei actuale, și la întâlnirea din aprilie din Londra și de la întâlnirea G20 a existat un răspuns foarte solidar din partea comunității globale, atât uh, în ceea ce privește aspectele monetare, asistenței din partea băncii mondiale, cât și din partea altor investitori și instituții financiare. În ceea ce privește uh, comerțul, protecționismul a fost limitat, nu redus la zero, dar limitat. Prin urmare, ce speram noi să obținem din partea acestei guvernanțe globale a fost o asigurare împotriva greșelilor care pot apărea și acesta a funcționat și a împiedicat să se întâmple lucrurile ca în 1930. Acestea fiind spuse, este clar că înainte de criză, sistemul care a fost pus în aplicare prin instituțiile Bretton Woods, uh, GATT și mai târziu OMC, deci după cel al doilea război mondial, acest sistem s-a confruntat cu mari probleme. Și am două exemple. În primul rând, sistemul monetar internațional și sistemul de tranzacționare. De la căderea sistemului Bretton Woods, la începutul anilor 70, ne-am situat într-un non-sistem o noțiune cu care sunt și eu de acord. În ceea ce privește comerțul, deși OMC a funcționat în acest sens mult mai bine și avem un sistem global de tranzacționarizare, uh, faptul că Doha se mișcă foarte lent, eufemistic vorbind, ne indică foarte clar că există multe probleme. De unde vin aceste dificultăți? Două dintre ele Uh, și anume în ceea ce privește OMC și femei. Acestea sunt simptome ale faptului că economia globală a evoluat foarte mult de la înființarea sistemului, care a avut loc, așa cum am spus, imediat după cel de-al doilea război mondial. O evoluție destul de importantă s-a înregistrat de, la nivelul Statelor Unite. Economia americană, din punct de vedere, punct de vedere politic, nu a fost în anii 80 ce era în momentul în care instituțiile au fost înființate. În același timp, economiile emergente, printre care se numără și China, cea mai importantă, joacă un rol care era de neconceput cu 20 sau 30 de ani în urmă. Întotdeauna îmi place să-mi amintesc uh, poziția oamenilor, mai ales în Europa, când a fost creată Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, la finele anilor 50, că acesta corespundea cu ponderea cea mai mică a Chinei și Indiei în economia globală. Și în secolul 20, lucrurile au evoluat, să spunem, accidental. Instituțiile care au fost înființate acum 60 de ani au fost înființate, au funcționat bine, dar au fost create într-un context special. Prin urmare, acum ne confruntăm cu o reapariție a țărilor emergente în acest for global, ceea ce înseamnă că instituțiile de guvernanță globală trebuie să fie și ele reformate. și rolul acestor țări trebuie să fie recunoscut, exact așa cum ne-a vorbit și spus și reprezentantul femeii. Am să abordez acum lucrurile dintr-o perspectivă europeană. Din perspectiva europeană, în mod clar, există dorința ca Europa să joace un rol important în guvernanța economică globală. Pentru că, dacă nu din alt motiv, pentru că UE este o structură multilaterală și, prin urmare, instituțiile de guvernanță globală, care sunt instituții multilaterale, sunt privite în mod foarte favorabil de Uniunea Europeană, pentru că suntem cu toții construiți pe aceeași filozofie de bază. În același timp, așa cum am scris în uh, cartea Bruegel acum câțiva ani, în mod clar, Europa este o putere fragmentată, cu poziții slabe în multe domenii, de exemplu politica externă, cu excepția comerțului internațional, unde UE întotdeauna are aceeași poziție comună la OMC. În plus, după cum am auzit din partea fondului, țările europene, datorită evoluțiilor de-a lungul timpului, sunt uh, suprareprezentate în prezent în instituțiile care s-au bazat pe Bretton Woods. În ultimele două minute care mi-au rămas, dați-mi voie să spun câteva cuvinte referitoare la un raport pe care l-am încheiat cu colegii de la Bruegel și SEPI, pentru DG ECFIN la Comisia Europeană. În acest raport analizăm viitorul sistemului monetar internațional în parte dintr-o perspectivă europeană și analizăm trei posibile scenarii cu privire la cum pot evolua lucrurile în sistemul monetar european pentru următorii 10-20 de ani. Am identificat deci trei scenarii. Unul care se numește repararea și îmbunătățirea sistemului existent, adică să creștem, um, să implicăm reforme incrementale, graduale. Deci sistemul, așa cum este, cu rolul dominant al dolarului, este un non-sistem în care se încearcă corectarea problemelor care apar. E vorba deci de aceste reforme graduale. În al doilea scenariu ar fi îndreptarea către un sistem multipolar care este construit în jurul a două sau trei monede cheie. Dolarul, evident, rămâne o monedă cheie și alături de dolar, moneda euro și moneda Chinei, yuanul, Deci există două posibilități de multipolaritate. Un sistem bipolar, care însă n-ar fi dolarul și euro, ci dolarul și, dolarul și moneda Chinei. Și alternativa, sistemul tripolar, în care intră și euro. Un al treilea scenariu ar fi un sistem cu adevărat multilateral. Întoarce la Bretton Woods sau chiar la primele zile ale sistemului Bretton Woods. Deci, un sistem monetar internațional cu adevărat multilateral, cu un rol central pentru drepturile speciale de tragere. Dar nu e un sistem multipolar, ci multilateral, de fapt. Care dintre aceste scenarii e mai posibil să apară în realitate? Ne-am gândit la asta și aici închei și ne-am gândit ce e posibil să se întâmple și în afara Europei, dar și în Europa. Eu consider că atunci când analizăm interacțiunea dintre Europa și economia globală, în instituțiile de guvernanță globală, trebuie ca um, lucrurile să fie abordate uh, dintr-o perspectivă comună. Ce se întâmplă în China, în Statele Unite, uh, în alte părți ale lumii, dar și în UE, pentru a vedea care este capacitatea de a ne organiza în funcție de ce se întâmplă în alte părți. Așa că, după părerea noastră, în funcție de cum vom rezolva criza actuală și dintr-o perspectivă economică și din perspectiva guvernanței, vor evolua și lucrurile. Euro va putea sau nu să fie una dintre monede în acel scenariu al multipolarității, care nu este cel mai de dorit scenariu, nici chiar pentru europeni. Cel al structurii multilaterale ar fi cel mai de dorit. În sistemul multipolar există riscul clar ca moneda euro să nu constituie unul dintre poli dacă nu reușim să ne punem lucrurile în ordine la nivel european și economic și politic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sapir. Acum are cuvântul domnul Jacob Kierkegaard. Bună ziua, domnule președinte, dragi membri ai comisiei. Apreciez ocazia de a veni astăzi aici pentru a discuta chestiunea guvernanței globale. Om să mă axez pe G20, pe Fondul Monetar Internațional și pe rolul în care ce trebuie jucat de Europa redresarea economică continuă și economiile emergente cresc de trei ori mai repede decât economiile dezvoltate, prin urmare este nevoie de reformă economică. În cazul economiilor emergente, care deja reprezintă jumătate din economia globală și majoritatea creșterii economice prezente și viitoare, Trebuie ca și acestea să fie reprezentate mai bine la scară globală. Înființarea G20 ca prim for pentru Cooperarea noastră internațională de liderii G20 din Pittsburgh au reprezentat un pas important înainte pentru o adevărată guvernanță economică prin uh, includerea permanentă a celor mai mari economii emergente, în timp ce G20 a furnizat o coordonare politică um, foarte utilă în 2008-2009, uh, capacitatea G20 de a promova uh, independent în perioade de non-criză îmbunătățirea Um, guvernanței economice rămâne esențială. Includerea mai multor țări și extinderea graduală ad hoc a agendei G20 pentru a reflecta dorințele politice ale președințiilor rotative sunt factori care nu vor produce evoluții tangibile în consens. formatul de summit al G20 și bazarea pe cooperare voluntară care lips nu are niciun fel de mm, uh, obligație pentru membrii săi de a stabili niște standarde comune. Deci toate aceste situații uh, e foarte puțin probabil că vor duce la niște acțiuni concrete care să ducă la îndeplinirea obiectivelor G20 și anume dezvoltare economică durabilă și echilibrată. Valoarea guvernanței G20 poate să fie cea a unui forum latent pe care liderii să-l activeze în moment de criză pentru a coordona un răspuns global. conducerea G20 sau structura G20 ar trebui să recunoască aceste neajunsuri. În acest sens, G20 utilizează expertiza instituțiilor cum ar fi FMI, Banca Mondială, OCDE și uh, Consiliul de Stabilitate Financiară și e o idee foarte bună. Liderii economici ar trebui să reziste tentației de a supraîncărca agenda G20 cu subiecte puțin relevate în vederea obținerii unei creșteri economice durabile. În al doilea rând, liderii europeni trebuie să determine liderii G20 să uh, um, crească rolul femeiului în guvernanța economică globală. Trebuie folosite mai mult resursele FMI și să insiste asupra supravegherii și recomandărilor femei. În ceea ce privește femeiul, criza financiară globală a subliniat că Fondul Monetar Internațional este cea mai importantă instituție financiară globală. Rolul femeiului devine din ce în ce mai mare la nivel internațional. Dat fiind că o parte a economiei globale este în declin, Europa trebuie să înțeleagă că interesele sale strategice rezidă în susținerea legitimității globale a femeiului oferindu-le astfel o garanție împotriva posibilelor crize care ar putea să apară. Europe historically played a far larger role Uniunea Europeană în mod istoric a jucat un rol mult mai important decât ponderea sa practică. Și e foarte important uh, să se schimbe această reprezentare pentru ca Uniunea Europeană să-și poată juca rolul într-adevăr. E în uh, interesul UE să implementeze transferul de drepturi de vot către țările emergente, așa cum s-a spus mai devreme, și să reducă reprezentarea europeană în Consiliul Executiv. În al doilea rând, pentru a îmbunătăți mai mult reprezentarea externă a monedei euro și pentru a oglindi consolidarea guvernanței interne, tranziția către o reprezentare a zonei euro unificată e uh, binevenită. O astfel de consolidare a zonei euro ar trebui să fie uh, făcută și de către membrii non-euro pentru a avea o reprezentare credibilă cu două locuri, două fotolii în Consiliul Executiv. De asemenea, procesul de selecție pentru poziția de vârf trebuie să fie uh, bazată pe merit, uh, transparentă, fără nicio referire la naționalitatea candidatului sau uh, la proveniența geografică a acestuia. Uniunea Europeană ar trebui să își promoveze acum doar pe baza meritelor uh, actuala candidată la această funcție, care, lucru care ar demonstra că nu există înțelegeri prealabile în ceea ce privește alegerea anumitor reprezentanți în anumite regiuni. După părerea mea, nu trebuie instituit la OMF um, acest principiu al uh, rotației regionale. Acesta nu uh, are un rol pozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Kierkegaard. the first one, um, Ascultându-i pe primii trei vorbitori, îmi dau seama că primii, primul ne-a prezentat starea actuală a femeiului, al doilea a vorbit despre sistemul Fondului Monetar Internațional și al Comerțului Internațional ne-a spus cum am putea reforma sistemul actual, în timp ce cel de-al treilea vorbitor s-a referit la G20 și la rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană, atât la G20, dar și în cadrul Fondului Monetar Internațional. Acum, principalul uh, vorbitor de astăzi, domnul Pierre Jai, director internațional în Departamentul de Relații Internaționale și Cercetare de la Banca Națională a Franței. E aici din partea președinției G20, deci avem mai multe minute pentru a vă asculta. International Forum, clearly. G20 e un for internațional, iar anul acesta Franța deține președinția acestui for și de aceea voi profita de ocazie pentru a folosi limba franceză în timpul prezentării mele și întrebările le aștept în ambele limbi, engleză și franceză. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră care îmi permite să prezint uh, rapid activitatea președinției franceze. Suntem practic la jumătate de mandat, suntem cu 4-5 luni înainte de summitul de la Cannes summit uh, la care, în mod normal, vom ajunge la rezultatele pe care le așteptăm. Această președinție se înscrie într-o continuitate și poate că am uitat un lucru. G20 nu a fost creat în 2008, deși în 2008 a luat o dimensiune nouă, ci a fost creat în 1999 la inițiativa grupului G7. Primul președinte era canadian și ideea a fost să se permită o mai bună coordonare între țările avansate și cele emergente. Ceea ce a fost nou în 2008 a fost faptul că G20 a dobândit o vizibilitate politică, deoarece șefii de stat și de guverne s-au întâlnit în acest context. Când ne uităm la diferitele summituri, cel de la Washington din noiembrie 2008, pe timpul crizei, sau cel de la Londra, un summit esențial când s-a vorbit despre reglementarea financiară, când ne uităm la summitul de la Pittsburgh, foarte interesant din acest punct de vedere, deoarece a instituit G20-ul ca principalul for de cooperare economică internațională. Când ne uităm la summitul de la Toronto, atunci s-au uh, arătat o serie de angajamente în domeniul politicii macroeconomice și când ne uităm la summitul de la Seul, sub președinția sudcoreană, vedem că acesta a fost oarecum uh, punctul final al unui ciclu când s-a evaluat situația și s-a dat un imbolt în alte domenii. Președinția franceză a început în noiembrie 2010 și a avut patru puncte pe agenda sa de lucru. În primul rând, primul punct, ca să continue ceea ce făcuseră celelalte președinții, mai ales coreenii, s-a hotărât să se continue lucrările pentru o creștere puternică, durabilă și echilibrată. Și cred că am subestimat într-o cuva inovarea pe care o reprezintă acest lucru în ceea ce privește cooperarea macroeconomică internațională. În acest exercițiu e un aspect tehnocratic oarecum, însă a fost pentru prima oară când țările au pus pe tapet o serie de angajamente care nu sunt doar angajamente pe termen scurt, ci pe termen mediu, uh, și au mobilizat nu doar instrumente politice și de reglementare conjuncturală, ci și politici structurale. Și exista clar această dimensiune a angajamentului, commitment, ceea ce era uh, ceva nou. Un alt lucru nou a fost să încercăm să uh, luminăm oarecum, să vedem ce se poate întâmpla pe viitor, deci să încercăm să avem niște previziuni cât de cât coerente și asta cu ajutorul femeiului, organizație care este mai degrabă complementară uh, față de G20, deci ei ne pot mai degrabă completa și nu neapărat înlocui. Până la summitul de la Cannes vom încerca deci, să continuăm acel proces de evaluare reciprocă Mutual Assessment Process, când șapte țări care au fost identificate ca fiind uh, țări unde există dezechilibre foarte importante, deci în acest proces acestea vor spune ce măsuri intenționează să mobilizeze pentru a participa la acest obiectiv colectiv al unei creșteri mai durabile, mai echitabile. Acum, în ceea ce privește cooperarea internațională, un domeniu foarte amplu, unde există foarte multe elemente de complementaritate. Așa cum au făcut și coreenii, am continuat și noi uh, reflexiile în ceea ce privește plasa de siguranță financiară pentru a preîntâmpina așa numitele sudden stops, întreruperi, uh, um, care ar putea bloca uh, țări uh, în curs de dezvoltare mai ales și care le-ar întrerupe activitatea. Pentru asta, așa cum s-a spus și mai înainte, sunt mobilizate toate instrumentele financiare din FMI, însă și alte instrumente, deoarece am văzut cum în timpul crizei au apărut swapurile bilaterale între băncile centrale și am văzut de asemenea cum au apărut și alte instrumente. Ideea e să ne gândim oarecum mai global la modul în care gestionăm lichiditățile la nivel internațional. Într-o optică care, pe de o parte, să-i permită economiei mondiale să dispună de lichiditățile necesare și nu doar în caz de criză asta, ci în regim permanent, și în același timp să împiedicăm acele spillovers, care, după cum am văzut, făceau ca anumite țări să nu poată utiliza în mod eficient instrumentele lor de politică economică. Și e un subiect foarte important pe care îl avem acum, de exemplu, pe ordinea noastră de zi, și anume ce acorduri putem avea la nivel internațional pentru a se pune de acord în ceea ce privește un regim colectiv care să impună măsuri care se limiteze libertatea capitalurilor. E clar că e un subiect asupra căruia nu se ajunge la un consens. Există țări care au uh, foarte multe lichidități, altele cer lichidități. Există spillover din partea unor țări care instituie o serie de măsuri care, după părerea care au politici monetare ca fiind uh, acomodante. Deci nu e un subiect deloc ușor și sperăm să ne aducem și noi contribuția înainte de organizarea summitului de la Cannes. Acum, în ceea ce privește reglementarea financiară. Ca să simplific lucrurile, principalul obiectiv al președinției franceze e ca, în primul rând, împreună evitând arbitrajele reglementare, deci să punem în practică le deciziile luate în ultimii ani sub președinția coreană și cea precedentă, să punem în practică uh, regulamentele Basel 2, Basel 3 și să extindem uh, reglementarea financiară a G20. În al treilea rând, materiile prime, un subiect foarte important și asupra căruia e clar că nu există un consens, deoarece avem importatori, exportatori, piețele de materii prime sunt proteiforme, polimorfe, nu sunt reglementate la fel, transparența diferitelor piețe de asemenea diferă, uh, și nici nu există un acord în ceea ce privește modalitatea de a reglementa mai bine aceste piețe, deși cu toții suntem de acord că volatilitatea uh, ar trebui să fie limitată. Pentru a încheia, uh, ca să răspund la întrebarea dacă G20 a dus ceva, a contribuit la guvernanța economică mondială. Reprezentantul de la Bruegel a spus că G20-ul e un comitent permanent în ceea ce privește situația economică. Da, exact așa e. Suntem un element suplimentar într-un proces de coordonare uh, care deja exista cu anumite instituții și nu mai suntem în aceeași... Și acum avem o logică mai degrabă a compatibilității. Și aș vrea să subliniez rolul foarte activ pe care îl are femeiul mai ales în ceea ce privește coordonarea macroeconomică în cadrul acelui framework pentru o creștere durabilă și echilibrată. Femeiul joacă acest rol de stabilirea unei coerențe între diferitele măsuri și în ceea ce privește cantificarea impactului macroeconomic al măsurilor propuse de G20. E clar că nu totul curge atât de lin. G20 a fost un uh, instrument excelent pe timp de război. Întrebarea este dacă va fi la fel de bun și pe timp de pace. Asta e însă o dezbatere la care vom reveni și apare și problema legitimității ridicată de foarte mulți, inclusiv de dumneavoastră, de eurodeputați. Vă reamintesc că G20 reprezintă 85% din PIB-ul mondial și chiar dacă oficial unele țări nu fac parte din G20, acestea sunt invitate uh, practic de fiecare dată la lucrări. Mă gândesc la Africa de Sud și la ASEAN. În ceea ce privește acum uh, responsabilitatea, tragerea la socoteală, cel accountability. Acesta va fi adevăratul test practic al cooperării macroeconomice în cadrul indicat mai înainte. Deci vom vedea dacă țările vor accepta într-adevăr pe timp de pace să uh, își asume aceste angajamente care mobilizează niște politici economice suverane și va trebui să vedem în ce măsură vom putea avea o dare de seamă detaliată și exactă a rezultatelor punerii în practică acestor măsuri. Și bineînțeles, mai e și provocarea continuității. Sistemul de troică cu o președinție N plus 1 plus 1 care încearcă să lucreze împreună nu e poate suficient de eficient. Ne întrebăm dacă e nevoie sau nu de un secretariat permanent. Nu există un consens în acest sens. Deci, personal, nu știu dacă asta ar oferi mai multă transparență într-o organizație de transparență internațională, mă scuzați, uh, deja foarte complexă, însă o întrebare care se pune și deocamdată mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră, bineînțeles. Vă mulțumim, domnule Jaie, ați făcut referire la foarte multe lucruri importante și acum, cu siguranță, domnul Höckmark, care va interveni, uh, va prezenta părerea Parlamentului European din uh, proiectul său de raport, va prezenta și părerea raportorilor din umbră. Domnule Hockmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, um, it's a very broad... Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune foarte amplă, este o chestiune globală și cred că uh, fraza cheie la care mă gândesc, pe care au menționat-o toți, uh, sintagma cheie pe care au menționat-o toți oaspeții noștri este economii emergente. Ceea ce e interesant, pentru că dacă ele ar fi doar emergente, atunci uh, ar avea probleme mult mai mici. E, de fapt, ele nu sunt acum emergente, ci ele, de fapt, au apărut deja, sunt parte din realitatea economică globală. Și dacă pot să fac o paranteză, ă, acest lucru arată modul tipic în care încercăm, în care vedem lucrurile. Ne uităm ă, mai degrabă la trecut. Pentru că atunci avem senzația că înțelegem lucrurile mai bine. Ă, dar ele erau emergente în trecut. Rezultatul este că structura globală actuală este complet diferită. Dacă aceste state ar fi doar acum emergente, economia globală ar fi mai mult sau mai puțin, ca și până acum, o chestiune care ține de lumea vestică și de Statele Unite. Dacă ele ar fi doar acum în curs de apariție, am avea uh, o situație dificilă în piețele globale, dar nu una globală și am avea o mai mică interdependență mult mai puține economii ar fi interdependente. Deci faptul că aceste economii au apărut deja, nu sunt în curs de apariție, nu sunt emergente, uh, trebuie să ne uh, ajute uh, ca să înțelegem realitatea economică de astăzi. Dacă vedem această evoluție, discutăm acum despre G7, dar acum câteva decenii discutam despre G7, G8, G10. o altă parte a istoriei. Și la momentul respectiv sau mai târziu am vorbit despre țările BRIC, Brazilia, Rusia, India, China, care sunt parte acum din G20. Ceea ce înseamnă că importanța guvernanței globale a crescut, dar și problemele și provocările au crescut. De adevăr, când uh, lumea economică se uh, compunea din Statele Unite și Europa de Vest, lucrurile erau mai simple. Uh, dar acum situația este mai complicată. Și trebuie să ajungem la o înțelegere comună a lucrurilor. Ajungem la una dintre întrebările principale principale, și anume, de cât de multă guvernanță globală avem nevoie și câtă ne dorim. Cred că e foarte important să ne focalizăm asupra acestor două întrebări, pentru că dacă uh, încercăm să impunem o guvernanță globală cât mai completă posibil, riscul este să eșuăm. Cred că riscul acesta este foarte mare, pentru că atunci vom, uh, vom încerca să avem prea multă guvernanță. Deci cred că ar trebui să fim uh, bine focalizați asupra elementelor importante și să vedem uh, ce, care ar fi o guvernanță economică durabilă, care sunt lucrurile cele mai importante care trebuie abordate prin guvernanța globală. Sigur că dezechilibrele uh, excesive uh, reprezintă unul dintre aceste elemente. Ar fi interesant să aud din partea uh, oaspeților noștri de astăzi a, răspunsul la aceste întrebări și din punctul lor de vedere, de asemenea, care este problema? Pentru că uneori când ascult aceste discuții, um, ele se referă la proiectarea unei uh, infrastructuri globale uh, actuale și nu se pune accentul atât de mult asupra problemelor pe care trebuie să le rezolvăm. Sigur, cum uh, privim monedele, convertibilitatea, drepturile speciale de tragere, moneda chineză, s-a spus, ar trebui să fie adusă la adevărata evaluare. Dar poți să ai monede cu drepturi speciale de tragere fără ca acestea să fie convertibile și dacă ele sunt convertibile, atunci una dintre problemele care apar sunt dezechilibrele. Deci ar fi interesant de auzit um, să auzim din partea oaspeților noștri um, câteva explicații, opiniile lor pe marginea acestor subiecte. Și când vorbim despre Uniunea Europeană, pe care părem să o uităm când vorbim despre aceste structuri globale. Economiile cele mai mari ale lumii nu sunt Statele Unite sau China. Uniunea Europeană este cea mai mare economie a lumii, dar, după cum a spus profesorul Sapir, este o economie foarte fragmentată. Nu ne putem exercita puterea cum putem să obținem cea mai puternică influență posibilă din perspectiva Uniunii Europene. Asta ar fi interesant să o auzim. Eu aș dori, de asemenea, ca experții aici să ne spună care sunt problemele pe care le văd cu aceste instituții. G20 e o realitate. E o realitate pentru că se compune din cele mai mari economii. Dar nimeni nu poate să spună că e un organism uh, universal sau reprezentativ sau formalizat sau o instituție democratică sau transparentă. Acest lucru reprezintă și una dintre probleme. Cred că profesorul Sapir, dar cred că și ceilalți, menționat, ceilalți au menționat că G20 uh, și-a servit funcția foarte bine în timpul crizei. Cred că e corect acest lucru. Dar aici este un paradox interesant pentru că în timpul crizei a avut și rolul de a evita greșil, greșelile. Dar am văzut, am văzut deja că nu și-a făcut atât de bine datoria atunci când vine vorba de o nouă structură, un nou cadru pentru viitor, pentru a evita greșelile, da, a reușit să facă asta, dar pentru a găsi o nouă structură e o chestiune mai problematică. Sigur că acest lucru ține de punerea în aplicare a principiului universalității, reprezentativității, e o structură arbitrară. De asemenea, aș dori ca experții să ne spună cum văd ei crearea unui echilibru bun între structura existentă a femeii și 20, G20 ca și alte organisme internaționale, pentru că eu consider și am spus și în raportul meu, de ce să reinventăm roata acum? Dacă există femeiul cu principiul universalității, reprezentativității, de ce să nu folosim acest organism pentru a avea mai multă transparență, pentru a crea o structură comună? Uh, G20, jucând în continuare rolul important pe care îl joacă, pentru că e vorba de G20, dar G20-ul nu are posibilitatea de a pusă în aplicare și nici de a fi tras la răspundere. Am să mă opresc aici, domnule președinte. E o chestiune globală. Mulțumesc, domnule Hockmark. Domnul Hockmark um, a adresat foarte multe întrebări, care probabil se vor regăsi și în uh, intervențiile altor, altor colegi. Cred că ar fi bine să-i dau fiecărui dintre, fiecare dintre experți două minute pentru a răspunde la una, două întrebări care li s-au părut mai relevante pentru ei. Nu trebuie să răspundă fiecare la toate întrebările, ci doar la cele care li se par mai relevante. Începem cu domnul Jaie. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. Um, just on the... Mulțumesc, domnule președinte. La întrebarea care sunt dezechilibrele principale. Sigur, dezechilibrele globale au scăzut în timpul crizei și apoi au crescut din nou uh, în ultimele trimestre în G20 la una dintre ultimele reuniuni din februarie 2011 la nivelul ministrilor și guvernatorilor s-au identificat un set de indicatori care ar trebui să fie utilizați pentru a evalua ce înseamnă dezechilibrele și ce ar trebui să fie monitorizat. Și printre indicații a fost uh, deficitele publice, datoriile, economiile private și datoriile private și dezechilibrele externe. Poate că știți că dacă anumite țări au avut rezerve, mai ales China, să de a nu utiliza uh, dezechilibrul balanței de cont curent. Uh, de aici avem, de aceea am folosit termenul de uh, dezechilibre externe, dezechilibre comerciale și așa mai departe. Dar odată ce le identifici, ele pot fi utilizate pe termen scurt, dar există și um, alte aspecte ale problemei dezechilibrelor. Nu trebuie să ne limităm doar la indicatori și dacă ne uităm la țări precum India, în mod clar, principala problema Indiei este lipsa infrastructurii, ceea ce reprezintă o frână, limitând potențialul de creștere. În cazul Chinei, toată lumea acceptă că principala problemă este bula imobiliară um, cauzată de credite. În cazul zonei euro, avem o lipsă a creșterii legată de o productivitate insuficientă. În cazul Japoniei, creștere redusă, um, datorie publică foarte um, ridicată și așa mai departe. Toți acești indicatori sunt luați în considerare. Și din acest motiv nu e vorba de un orizont pe termen scurt pe care îl monitorizăm, ci trebuie de asemenea să extindem acest exercițiu luând în considerare variabile care au un efect uh, pe termen mediu și lung. Acum, în ceea ce privește întrebarea valorii G20 față de femei, care este valoarea adăugată Poate femeiul ar putea să facă ceea ce face G20 sau ar fi putut să facă acest lucru în timpul crizei. Să folosim exemplul summitului de la Washington din 2008, care arată că era nevoie de un for reactiv, proactiv, care putea să se reunească în termen de câteva zile și să ia decizii pentru a mobiliza nu doar femeiul, ci ci și Consiliul de Stabilitate Financiară și alte organisme uh, în momentul în care era nevoie pentru că situația era urgentă. Mulțumesc! Am să încerc să răspund la toate întrebările uh, la care pot răspunde în decurs de două minute. Întrebarea este ce ne oferă guvernanța globală? Cred că putem să uh, privim uh, sistemul monetar internațional, care este un punct pe ordinea de zi a președinției franceze, care aspect este legat și de această întrebare a reinventării roții la femei. Cred că una dintre problemele principale la femei a fost angajamentul ministerial și pe acest uh, sistem internațional monetar rolul femeii se schimbă. Femeiul încearcă să devină mai puternic. E vorba de niște probleme fundamentale în sistemul monetar internațional. Prima, absența unui mecanism global pentru ajustări, a, ajustare la dezechilibre și aici avem uh, foaia de parcurs c 20 avem rapoarte privind efectele de contagiune care vor fi publicate curând și de asemenea avem un, program, un program de uh, revizuire. De, deci, de asemenea, nu există un cadru care să se ocupe de fluxurile de uh, capital uh, la nivel global, ceea ce a spus și domnul Jaie. Uh, oferim, noi oferim orientări pentru un mai bun cadru politic. Criza ne-a arătat și faptul că nu avem un mecanism clar pentru a oferi lichidități la nivel global. Și aici, din nou, am revizuit instrumentele de creditare pentru a avea și un mecanism de asigurare uh, care să ofere și flexibilitate. Deci facem progrese și în această direcție. Și pe ultimul, în, în ultimul rând, uh, monedele cum trecem la un sistem multipolar și cum se face tranziția către acest sistem. Și aici, sigur că uh, drepturile de tragere speciale uh, au un rol semnificativ de jucat în această tranziție. Pe toate aceste puncte, Vreau să revin la ceea ce a spus domnul Jaie, care a spus că femeiul completează G20-ul și cred că, într-adevăr, așa stau lucrurile. Uh, și ceilalți vorbitori au subliniat provocările pentru provocarea pentru G20 anume să dovedească că poate să fie eficace și în perioade și în afara perioadelor de criză. Și acum trebuie să dovedim acest lucru. Mulțumesc, domnule Sapir. Da. Vreau să mă alătur și eu antevorbitorului meu care a făcut o distincție între G20 într-o perioadă de criză și G20 în perioade de normalitate. Haideți să fim foarte sinceri. Nu putem să ne așteptăm ca G20 să furnizeze aceleași tipuri de produse eficace în perioade normale ca și în perioade de criză. Aceste așteptări sunt complet nerealiste. Însă, totuși, eu văd niște elemente pozitive legate de G20. Și, într-un fel, ne-am dori ca G20 sau un alt organism, eventual cu o mai mare leg legitimitate decât G20, dar un concept asemănător cu G20, care să nu fie G7, G8. Nu așa ceva ne dorim. G7, G8 este un complet care era deja învechit înainte de criză. Era de-a dreptul uh, era de-a dreptul jenant. Eu, uh, căsătorit cu o indiancă, eram, uh, mă, pur și simplu mă jena să mă duc la uh, G7, G8, uh, să uh, mă întâlnesc cu uh, premierul Indiei sau al Chinei. Chinei. Uh, era o aroganță și o lipsă de realism completă acum. Trecem către un sistem în care suntem cu toții în jurul aceleiași mese, cu același statut, țările în curs de dezvoltare, țările emergente și vechile puteri, ceea ce e foarte bine. E un dialog, e un proces. Și cred că asta, la asta am putea să ne așteptăm în vremurile normale. Eu nu mă aștept ca uh, Uh, întâlnirile G20 dintr-o perioadă, din această perioadă de normalitate să ducă la schimbări majore. Dar, în timp, prin dialog, cred că e foarte important ca țările emergente să înțeleagă că sistemul de guvernanță globală care a fost înființat de către noi și de către americani, acest sistem are o valoare și pentru ei. El trebuie să fie reformat, dar el are și el valoarea lui sigur că vor să par- și trebuie să participe în reformarea acestuia și, încet, încet, trebuie să ajungem la un sistem reformat. Sigur că nu, nu va fi neapărat o revoluție peste noapte, dar vor exista reforme și statele emergente trebuie să ajungă la concluzia că acest sistem este un sistem corect. Atât timp cât rămânem la masa discuțiilor, vom, vom ajunge la acest rezultat, pentru ca statele emergente să participe la reproiectarea regulilor, la construirea acestui sistem. Cred că acest lucru ar fi o realizare fantastică. Mulțumesc, domnule Kierkegaard. Mulțumesc. Foarte rapid vreau să revin la această distinție între o perioadă de criză, în care sigur că agenda G20 este umplută cu probleme de actualitate, și anume rezolvarea crizei, dar sigur, întrebarea este, așa cum a spus domnul raportor, e una să faci față crizei și cu totul alt lucru să uh, elaborezi niște măsuri care să prevină o nouă criză. Aceasta este dificultatea în fața căreia ne aflăm. Să nu uităm, așa cum am spus în remarcele mele, că G20 rămâne, aș spune eu, o organizație relativ informală pe care eu o privesc ca, de fapt, ca pe una dintre eh, elementele sale forte. Dar acest lucru înseamnă în același timp că există niște limitări foarte serioase cu privire la lucrurile pe care G20 poate să le facă în decursul timpului. Cred că valoarea pe termen lung a femeii va fi faptul că dă, câștigă practic legitimitate politică pentru acțiunile care trebuie întreprinse, care sunt problematice și care nu au avut uh, fermitatea pentru a fi puse în aplicare. Vreau să mă refer la moneda Chinei, care este subevaluată. Cred că, în mod clar, acest lucru are implicații serioase asupra dezechilibrelor globale. Și de asemenea, aș îndrăzni să spun că mai multe um, instituții internaționale au arătat cu degetul către China. Însă, eu aș spune că chiar dacă privim statutul existent al femeii, și eu cred că ar fi putut să facă reforme mai uh, ferme. Însă, ceea ce e important este că sursa dezechilibrelor globale nu se va schimba decât dacă voința politică internă va exista în China. Și, de fapt, G20 și FMI sau orice alt organism internațional nu pot să facă nimic pentru a impune ceva Chinei. De aceea, noi încercăm să elaborăm scenarii pentru a preveni noi crize. Dar cred că avem nevoie de un uh, grad de smerenie în această situație uh, cu China. Bine, președintele. Avem doi vorbitori care doresc să adreseze întrebări. Elisa Ferreira și Catherine Stiller. Și apoi am să-l rog pe Peter Bax, care este uh, reprezentantul DG ECFIN să ia cuvântul după răspunsurile la aceste întrebări. Elisa. Um, Aș vrea să încep prin a le mulțumi vorbitorilor pentru aceste prezentări foarte interesante. Am două întrebări. În primul rând, cu privire la încerc să joc rolul avocatului diavolului când pun această întrebare nu pierdem cumva din oportunități, din elanul inițial, pentru că, evident, structura Bretton Woods, care a fost creată după criza respectivă, este învechită, așa cum au spus toți vorbitorii, și dacă trebuia să construim o structură alternativă, aceasta ar fi apărut deja acum, după criză. Înțelegem că femeiul trece acum prin schimbări, însă cred că suntem departe de a ne situa în centrul vieții economice globale. Vedem că OMC nu evoluează, deci instituțiile de până acum sunt învechite și noile instituții care abordează subiecte importante, cum este G20 și uh, FSB, deocamdată nu sunt oficializate. Deci pierdem din oportunități fiindcă nu reușim să facem această conexiune între vechile instituții și cele noi care încearcă să apară în ceea ce privește președinția G20 aș vrea să înțeleg cum monitorizați realizările și ce uh, aveți pe o ordinea de zi. Fiindcă pe durata crizei, și aici fac legătura cu prima mea întrebare, deci pe durata crizei, multe dintre subiectele relevante s-au regăsit pe ordinea de zi în discuție, dar apoi unele dintre ele au fost eliminate treptat, cel puțin în ceea ce privește voința, deschiderea politică, de exemplu, agențiile de rating, gestionarea crizelor la nivelul băncilor internaționale, opacitatea și asumarea de riscuri excesive pe piețele financiare, produsele high leverage. Vedem Basel 2 și 3, dar totuși e prea vag. E vorba de paradisuri fiscale, um, lucru pe care și președintele Sarkozy le-a menționat în fazele incipiente ale crizei, dar care între timp au fost eliminate treptat pentru a introduce în discuție alte subiecte noi. Aș vrea să știu cum vă puteți asigura că aceste subiecte vor fi reluate Există o serie de subiecte care sunt relevante pentru public, dar apoi sunt pierdute din vedere fără o monitorizare atentă, fără o înțelegere exactă a consecințelor și a evoluției acestor subiecte, care evident sunt importante, dar despre care nu mai știm nimic. Dat fiindcă Eliza a pus așa de multe întrebări și mai avem timp, o să vă dăm ocazia fiecare dintre dumneavoastră să răspundeți și apoi trecem la următoarea întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Jae, foarte scurt, cu privire la femei. Cred că ar trebui să menționăm aici sistemul monetar și financiar internațional, fiindcă acestea sunt uh, instituții unde ne ocupăm de uh, cursuri valutare. Asta înseamnă că există monede care uh, fluctuează și altele care nu fluctuează și asta duce la nealinieri sau alinieri neadecvate în funcție de rata de schimb în funcție de evoluția rezervelor internaționale și așa mai departe. Prin urmare, AMS se axează doar pe crearea de stimulente pentru a determina țările care nu respectă regulile sistemului de fluctuație monetară, care este un sistem post-Bretton Woods, să revină și să respecte acele reguli. Și de aceea trebuie să construim acele stimulente. Rețeaua de siguranță financiară este o modalitate de a împiedica țările să acumuleze prea mari rezerve, fiindcă dacă știu că au la dispoziția lor suficiente lichidități pe durata unei crize, nu e singurul motiv, sigur, dar este unul dintre motivele pentru care nu se vor comporta așa cum trebuie. Problema este foarte complexă. Trebuie să ne ocupăm și de volatilitatea ratelor de schimb, cu gestionarea lichidităților globale și așa mai departe. Nu știu dacă putem spune că subiectele acelea au fost eliminate gradual. A existat o prima fază uh, la summitul de la Washington din 2008, în care a trebuit să rezolvăm o criză care era foarte urgentă și am găsit soluții pentru a defini un program care să permită unor organizații AMF, FSF, care a definit FSB, să lucre și Comitetul de la Basel să lucreze pe toate aceste aspecte. Mai există și constrângeri legate de rata de adecvare a capitalului și alte aspecte care au fost hotărâte în 2010 și care vor fi implementate de acum înainte în de acum începând în viitor. Și mai rămân și alte aspecte care trebuie să fie rezolvate. Acesta este motivul pentru care președinția franceză a pus pe ordinea de zi, pe agenda sa, aceste subiecte foarte importante care trebuie rezolvate. Yes, this is Mr. Okay, maybe just uh, to pick up on your point on accountability. În ceea ce privește uh, responsabilizarea, există o serie de instrumente care au fost create pentru a încerca să păstreze membrii, membrii G20 și FMI uh, în limitele stabilite. Există o serie de rapoarte, inclusiv un raport privind uh, răspunderea, prin care încercăm să vedem cum membrii G20 au evoluat cu privire la angajamentele pe care și le-au luat. Adică se compară realizările față de angajamentele luate. Există un raport în care se face o evaluare a cadrului economic și un raport de durabilitate care va evalua care este poziția țărilor respective cu privire la matricea dezechilibrelor globale. Primul dumneavoastră punct, și anume dacă pierdem din ocaziile care există, Mm, poate că e o chestiune mai degrabă de natură politică și noi dorim ca aceste ocazii, acest impuls inițial să nu fie pierdut, eh, fiindcă sigur mai rămân multe de realizat, de exemplu la domeniul supravegherii și sperăm că impulsul inițial nu se pierde aici. Domnul Sapir. Două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește acest impuls inițial – Dacă analizăm situația nu dintr-o perspectivă globală, ci uh, situația din interiorul Uniunii Europene și chiar a zonei euro, putem spune că și aici se pierde din impulsul inițial. Chiar înainte de a ne extinde așa de departe ca abordarea globală, unde guvernanța este mult mai slabă decât în Europa, deci chiar și la nivel european este clar că din perspectiva crizei financiar-bancare cu care ne-am confruntat, înainte de criza datoriei publice, fiindcă acestea două au avut legătură, există lecții importante care pot fi trase cu privire la finan- reforma financiară, la înființarea de instituții și, deși aș fi ultimul să spun că nu s-au realizat progrese, pot să văd că mai sunt multe de făcut și că am avut de-a face cu o criză foarte profundă pentru care răspunsul evident nu a fost pe măsură. Și astea toate la nivelul Uniunii Europene. Am înțeles ce ați vrut să spuneți dumneavoastră și anume că răspunsul și impulsul inițial nu sunt pe măsura dimensiunii crizei la nivel global, dar nici în interiorul Uniunii Europene nu reușim să dăm un răspuns care să fie pe măsura provocării. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că trebuie să analizăm criza din perspectiva globală, din perspectiva ceea ce am discutat. Și toți vorbitorii au făcut referire la acest lucru, și anume ce schimbări s-au produs în economia globală chiar și înainte de criză. Suntem, ne confruntăm acum cu o foarte mare provocare. Există economii care suferă un declin relativ, cele din Europa și cele din Statele Unite, în comparație cu țări care reapar. Deci nu sunt emergente, ci reemergente. India, China și altele. Și asta este o mare provocare provocare pe care am fi avut-o și fără criză. Și criza, într-un fel, n-a făcut decât să uh, adâncească problemele. Deci nu a creat probleme, ci doar le-a extins. Dar problemele existau și țineau de realocarea puterii pe scară globală putem vedea lucrurile și dintr-o perspectivă demografică. Cu 10-20 de ani în urmă, când vorbeam despre țările în dezvoltare, spuneam că acele țări nu se vor dezvolta cu o demografie într-o creștere așa de mare. Una dintre problemele economiei lor este demografia, spuneam atunci, dar acum și-au rezolvat problemele economice și demografia este un plus pentru ei. Noi suntem partea care îmbătrânește a lumii Uneori când mă trezesc dimineața, după o noapte proastă, fac o comparație între noi și Japonia, bogată, bătrână, cu mari datorii, mari probleme. Uitați-vă care este rata îndatorării în aceste țări îmbătrânite, Statele Unite, Japonia și așa mai departe. După cel de-al doilea război mondial, da, exista o mare grad de îndatorare, dar exista și o creștere puternică, o demografie bună și lucrurile s-au corectat, dar acum nu vom mai avea o creștere puternică. Putem face toate reformele pe care vrem să le facem și chiar trebuie să le facem, dar nu vom mai avea o creștere mare, nu vom mai avea o inflație mare și avem o îmbătrânire a populației în Europa și știm ce înseamnă asta cu sistemele sociale bune pe care le avem. Și mie îmi plac aceste sisteme, dar trebuie să ne permitem să plătim pentru ele. Deci nu e deloc ușor ce se întâmplă, nici pentru noi, nici pentru americani și au problemele lor, japonezii la fel și toate țările industrializate au probleme și sunt țările emergente care vin din urmă într-o formă destul de bună deocamdată. E vorba de mișcări ale unor imense plăci tectonice foarte greu de rezolvat. Cu privire la cele două întrebări, cred că în ceea ce privește pierderea din elanul inițial, trebuie să diferențiem între obiectivele cheie stabilite de femei este clar, după părerea mea, că progresul este relativ mediocru, ca să fiu sincer. În același timp, așa cum a spus antevorbitorul meu, s-au înregistrat mari progrese. Dacă ne uităm la acest Financial Stability Board, la acordul uh, de, săptăm- de weekendul acesta cu privire la cerințele de capital, avem și un acord global cu privire la standardele globale de contabilitate, s-au înregistrat și acolo progrese, deci nu cred că trebuie să spunem că totul e pierdut aici, chiar dacă ca titlu de ziar ar părea foarte interesant. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare referitoare la realizările pe plan monetar, cred că e logic să facem o diferențiere între obiectivul central stabilit de FMI, și anume o creștere economică echilibrată și foaia de parcurs și apoi alte aspecte pe care le-am menționat. Există multe subiecte pe agenda G20. Mai țineți minte ce s-a întâmplat cu unul dintre lucrurile de pe agenda Guvernului Canadei? Mai țineți minte ce s-a întâmplat cu cadrul de dezvoltare pentru Corea de Sud al G20? Sincer vorbind, credem că obiectivele președinției G20 în ceea ce privește prețurile la mărfuri vor mai fi un subiect relevant anul viitor sub președinția mexicană? Eu mă îndoiesc, sincer. Uh, și de aceea cred că trebuie să fim foarte atenți uh, cu supraîncărcarea agendei G20, fiindcă așa riscăm să pierdem aspectele esențiale din vedere. Mulțumesc. Catherine Stiller are o întrebare. Și apoi interveniți dumneavoastră, Catherine. Speakers, um, for a fascinating... Mulțumesc, le mulțumesc invitațiilor pentru această dezbatere interesantă. Uh, deci întrebarea mea este, sistemul financiar actual e mai sigur acum înainte decât de criză sau lucrurile continuă ca și înainte? Și ce credeți despre viitorul monedei euro? <laughs> um, ok, just to go ahead. Poftiți. Nu toată lumea trebuie să răspundă, însă cine e interesat de un eventual răspuns poate să o facă privind siguranța sistemului financiar global. E unul, într-adevăr, salut programele privind cerințele de capital la care a ajuns comitetul respectiv, însă aceste progrese ar trebui considerate ca fiind cel mai mic numitor comun. Rămân foarte multe de făcut în această privință. Și acum implementăm niște cerințe capital mai înalte privind asupra instituțiilor financiare cu rol sistemic. Eu nu cred asta că nu cred că asta ar reduce riscurile cu totul. Da, suntem oarecum într-o situație mai sigură decât înainte, însă asta nu arată decât de uh, Lipsit de precauție a fost regulamentul de la Basel II, înainte de criză. E pozitiv ce s-a realizat, însă nu cred în ceea ce privește moneda euro, nu cred că se va întâmpla ceva rău. Cred că peste 70 țări vor uh, adera la zona euro, însă e clar că e nevoie, după părerea mea, de restructurarea datoriei din Grecia, însă asta e altă poveste. Domnul Peter Beck de la TG ECFIN, poftiți, vă mulțumesc. Am avut niște discuții foarte interesante, am uh, vorbit despre foarte multe, despre guvernanța globală, funcționarea femeiului, cadrul de reglementare financiară, să nu am discutat despre un lucru care, după părerea mea, ar merita discutat aici, și anume reprezentarea Uniunii Europene. Însă, dat fiind că nu pot să acopăr toate subiectele în timpul scurt care mi-a fost pus la dispoziție, vreau să mă axez pe miezul acestei discuții, și anume reforma sistemului monetar internațional. Principala problemă acestui sistem e că îi lipsesc niște mecanisme de ajustare pentru a face față dezechilibrilor uh, mondiale. Și aș avea câteva comentarii în această privință. În primul rând, e nevoie de niște politici macroeconomice puternice care să joace un rol în consolidarea sistemului monetar internațional. G20, deci inclusiv și noi, trebuie să dăm rezultate uh, în ceea ce privește angajamentele luate la Seul privind uh, ratele de schimb, o să avem un sistem de rate de schimb diferit. De asemenea, supravegherea globală trebuie crescută, așa cum au spus astăzi și invitații aici, atât la G20 cât și la FMI, pentru a ține cont de cele spillovers internaționale. În al doilea rând, noi, Comisia Europeană, sprijinim activitatea propusă de președinția G20 privind uh, linie directoare, privind gestionarea fluxurilor de capital. Și aici cred că trebuie să fie acoperite atât țările uh, de destinație cât și de origine. Uh, noi credem că gestionarea, controlul capitalelor reprezintă o măsură în ultimă instanță, de altfel și tratatul interzice acest lucru. Noi avem niște uh, fluxuri libere și cred că întreaga lumea ar avea de câștigat de pe urma unei liberalizări de plin în acest domeniu. Un alt lucru, mai multe economii de piață implementează strategii pentru ca moneda lor să devină mai internațională. Credem că e calea corectă și dorim să ne gândim, să vedem cum putem uh, continua și mai mult pe această cale și în timpul președinției franceze a G20 ne gândim că am putea avea uh, niște criterii pentru drepturile speciale de tragere în funcție de niște criterii foarte clare de aderare la acestea. Și în al patrulea rând, domnule președinte, cred că ar trebui să continuăm să consolidăm plasele de siguranță financiare. După cum știți, avem noi aranjamente regionale în Uniunea Europeană și, prin urmare, noi am fost cei care au uh, definit modelul de cooperare între instanțele regionale și femei. În momentul de față ne stabilim, stabilim ultime detalii din aranjamentele noastre financiare, colaborând strâns cu femeiul și credem că și alte aranjamente regionale, alte instituții regionale ar putea beneficia de pe urma experienței pe care au avut-o europenii în ultimii ani. Vă mulțumesc. Foarte bine, spune domnul președinte. Și eu am o întrebare. Aveți și dumneavoastră? Domnule Hogmark? Da, mulțumesc. Un comentariu, dar și o întrebare. În primul rând, de ce să avem un G20? alcătuit din aceste țări și nu din altele. De ce nu avem acolo și alte economii mai mari care sunt uh, într-o stare de emergență, zic așa, mai mare decât uh, celor emergente. De ce să nu avem acolo și economiile cele mai bine gestionate, cele mai bine gestionate? De ce să nu avem un G20 care să se ocupe de un cadru global aplicabil tuturor? E vorba aici de o problemă de legitimitate politică și democratică. Deci când vorbim despre obiectivele pe care vrem să le atingem la nivel internațional, vorbim despre dezechilibre, nu? Însă, ne referim mai degrabă doar la cei care sunt noi în grupul G20. Deci Practic, subliniați cât de greșit a fost ce s-a întâmplat cu G7 și G8. Să când discutăm de, despre dezechilibre, vorba despre cei care au mai ales un excedent. Ca să ai un dezechilibru, e nevoie de două părți, ca la dans. Și poate că principala problemă cu dezechilibru nu e că se descurcau unii prea bine, ci că unii se descurcau poate prea prost. Un excedent apare în urma unui deficit cei care consumă prea mult creează excedentul. Și când spunem acest lucru și când trebuie să facem fața acestor dezechilibre, mă întreb dacă nu e cumva ciudat că facem asta în cadrul G20. Da, îi avem un G20 pe toți, și pe cei cu excedent și pe cei cu deficit și complicăm practic și mai mult uh, eforturile de implementare. Deci eu nu subestimez importanța grupului 20, însă aș dori să avem un cadru de reglementare internațional mai puternic. Deci de ce doar aceste 20 de țări? De ce nu încă 5 țări? De ce să nu avem o structură mult mai reprezentativă pentru a uh, pune în practică lucruri privind uh, deficitele prea mari, care știm că vor crea dezechilibre excesive. Acum, întrebarea mea, spune domnul Schicluna, care oarecum se... e ca o completare la ce a făcut domnul Hockmark. Uh, da, recunoaștem faptul că G21 e o organizație informală și care e utilă deoarece e o platformă de dialog, deci are o valoare în sine în urma acestui lucru. Însă, cu siguranță, lipsește continuitatea. Uneori sunt preluate anumite subiecte și se renunță la ele fără nicio explicație și se trece la altceva. Și mai e și problema secretariatului. Chiar și organizațiile mai mici au un secretariat fie că e vorba de delegații la alte organizații, chiar dacă te uiți pe site-ul lor, nu îți dai seama decât că, decât că acolo există niște declarații, nimic altceva. Deci e nevoie de ceva în plus pentru a merita într-adevăr acest uh, statut de organizație informală atât de importantă. Deci avem o organizație solidă, cum ar fi femeiul, deși trebuie reformată, însă e solidă. Însă femeiul nu atrage atenția pe care o atrage grupul 20. Poate că băncile centrale sunt mai plictisitoare, însă e clar că reflectoarele nu sunt dreptate asupra lor. Avem după aceea ONU care abordează toate subiectele, să știm că acolo nu se ajunge la decizie din cauza structurii atât de complicate. Prin urmare, ne întrebăm, vrem să fim, să avem același statut ca Organizația Națiunilor Unite sau să lăsăm lucrurile așa cum sunt, dar măcar să le consolidăm cumva. De-a lungul anilor, guvernanța economică europeană a trecut prin mai multe etape și putem cere să se insistă mai mult din partea grupului 20 pentru a consolida guvernanța economică. Domnul Hockmark a menționat și coordonarea economică, despre ratele de schimb, despre dezechilibre. Dacă avem impresia că acest dialog informal nu e platforma adecvată pentru a obține niște rezultate de acest fel, mă întreb dacă nu ar trebui să extindem mandatul femeiului pentru a se ocupa de aceste lucruri, deci de corectarea dezechilibrelor, de, să se ocupe de indicatori, de coordonare macroeconomică și așa mai departe. Puteți răspunde. Mă scuzați, încă o întrebare. Domnul Goebbels. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă simt însuflețit de spusele dumneavoastră și de cele ale domnului Hogarth. Și vă voi împărtăși și reflexiile mele. După mine, G20-ul e un gentleman's club care îmi amintește cluburile britanicilor din vremurile apuse, chiar dacă mai participă și femei acolo. E un grup al marilor națiuni care s-au autoproclamat liderii mondiali. Deci e practic o întoarcere în secolul XIX, când marile uh, puteri se considerau legit, a, se considerau ca având legitimitatea de a-și împărți coloniile, ca la conferința de la Berlin, de exemplu. G20 e o organizație care nu are nicio legitimitate, niciun control democratic. Bineînțeles, sunt reuniți acolo șefi de stat și de guverne, câteva puteri mari, însă vedem că de când s-au uh, pus pe treaba asta, nu fac decât declarații, care niciodată nu sunt uh, urmate de fapte. Și asta în afara dreptului internațional și în afara sistemului Națiunilor Unite, ceea ce mă îngrijorează. Deci nu văd cum putem ajunge noi la o guvernanță mondială în această incintă a grupului 20, care e lipsit de legitimitate democratică. There you are. Foarte bine, da. Ai dreptate. Să puneți această întrebare, să vedem reacțiile invitațiilor. Domnul Jaie, vă răspunde în franceză. După părerea mea, cele trei întrebări um, se referă la același lucru esențial și anume legitimitatea, eficiența și de ce avem, de ce există acest G20. În primul rând, în ceea ce privește problema legitimității. E vorba de 85-90% din țările, deci din PIB-ul mondial care e reprezentat în, aceast, în acest for. Deci nu e neapărat legitim, lipsit de legitimitate în ceea ce este afilitatea economică. Domnul Andrei Sapir vorbea de G7, G8, eșecul lor. Însă era clar că ei nu aveau legitimitatea pentru a discuta despre situația financiară mondială. Și asta a fost și ideea celor care au înființat G20-ul în 1999. Deci să asocieze principalele țări sistemice. Problema e că țările sistemice din 1999 nu mai sunt aceleași de astăzi și nu vor mai fi neapărat cele de, de mâine. Alcătuirea G20 nu e neapărat uh, intangibilă. Vedem că există probleme legate de reprezentarea continentului african, deoarece doar Africa de Sud uh, participă oficial la. e, un membru, e un membru oficial. Deși, uh, în mod regulat, invităm reprezentanța Uniunii Africane, însă aceștia nu sunt membri oficiali. Da, e un gentleman's club, însă acești gentlemen poartă uniforme diferite și provin dintre culturi foarte diferite. Deci eu cred că e un club oarecum diferit de cele britanice. Plus valoarea acestui grup față de femei sau față de instituțiile internaționale care sunt uh, mult mai legitime e capacitatea sa de reacție, încă o dată. Și aici se pune din nou aceeași întrebare. Dacă această instituție și-a jucat rolul pe timp de criză, pe timp de război financiar, să zic așa, și economic, deci dacă va fi utilă și în perioadele eh, liniștite. Revin la ce se spunea. S-a spus că e un fel de comitet permanent în ceea ce privește situația economică și financiară. Pentru a mobiliza comitetul de la bază, fondul de stabilitate financiară, pentru a mobiliza o serie de organizații, de exemplu cele care se ocupă de materiile prime. Deci pentru toate acestea trebuia dat un impuls rapid și trebuia stabilit o foaie de drum. Și G20 a știut să facă asta. Bineînțeles, ne putem întreba dacă a făcut-o așa cum trebuia, putea să facă ceva mai bine, dar a făcut-o și a făcut-o într-un moment istoric. Poate că și alte instituții puteau să roace un rol, trebuie să rămânem uh, deschiși aici, nu e vorba de un monopol. Și acum, în ceea ce privește secretariatul și continuitatea. Din experiența mea, în ceea ce privește funcționarea G20, nu aș zice că este o problemă de continuitate în sensul tehnic al lucrurilor. Dosarele sunt bine urmărite, se preia practic ștacheta așa cum trebuie de la coreeni, ceea ce privește ce financial safety și alte dosare. Problema pe care o avem e cea pe care o au toate președințiile rotative și anume ca la un moment dat să se acorde anumite preferințe din cauza președinției respective. Și e clar că președinția respectivă ajunge să fie oarecum impregnată de o anumită tentă, ceea ce schimbă lucrurile. Acum, în ceea ce privește secretariatul. Dacă e să vedem cum funcționează lucrurile în realitate, vedem că G20 Uh, devine din, o structură din ce în ce mai birocratică. Avem reuniuni ale șefilor de stat, um, reuniuni privind ministrii și guvernatori, avem um, de asemenea stagii de precădire în ceea ce privește mai multe domenii, nu doar financiar. Și există de asemenea și grupuri tehnice care nu sunt conduse de fiecare dată de, de statul care are președinția G20, ci și de alte țări care își mobilizează propriile administrații. Uh, Asta face ca lucrurile să fie foarte complexe și diferitele administrații învață să colaboreze nu doar în cadrul troicăi, ci și în grupurile tehnice, ceea ce e interesant după părerea mea. Deci mă întreb dacă ar trebui să introducem încă un nivel de birocrație sub forma unui secretariat? Nu știu. Întrebarea rămâne deschisă. Mai avem încă 5 minute. Ultimii trei vorbitori pot să răspundă. Vreau să fiu foarte succint pentru că deja am menționat multe lucruri în prezentarea mea. În ceea ce privește reprezentativitatea G20, cred că este mai degrabă o discuție politică. Și ceea ce putem să învățăm din experiența femei este modul în care uh, organismele uh, femei se bazează pe, acest, uh, pe această reprezentativitate și uh, faptul că are uh, caracter universal. Și acest lucru a trebuit să ducă la și o reechilibrare a cotelor. Dar sigur că în domeniul politic se vor lua aceste decizii. Asta vreau să adaug în această discuție. Da, vreau și eu să confirm ceea ce s-a spus. Așa cum am spus deja, eu am o viziune optimistă a G20, dar trecerea de la sistemul actual la unul bazat pe reprezentativitate uh, ar fi un bun pas înainte. Și acest lucru are, sigur, consecințe și asupra reprezentării Uniunii Europene și a zonei euro. Foarte pe scurt, în ceea ce privește reprezentarea în G20, nu ar trebui să subestimăm uh, uh, faptul că e vorba de un accidental istoriei. Ce s-a întâmplat în 2008? S-a realizat faptul că um, vechiul sistem G7-G8 nu mai funcționa și era nevoie de un grup cu o mai mare reprezentativitate care s-a întâmplat să fie uh, G20 sunt mai multe studii academice care pot să vă arate că, de fapt, a fost pur și simplu o decizie absolut întâmplătoare, ca și cum ai fi scos dintr-o pălărie cu mai multe bilețele uh, G20-ul. În orice caz, um, întrebarea este de ce mai sunt uh, cinci, doar cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, pentru că aceștia, la un anumit moment din istorie, când s-a uh, creat ONU, au fost aleși. Acum, în ceea ce privește caracterul informal al G20, după cum am spus deja în uh, introducerea mea, sunt într-un totul de acord cu acest lucru și din acest motiv cred că obiectivul principal al G20 ar trebui să fie acela de a oferi mai multă putere instituțiile existente ca FMI și Consiliul pentru Stabilitate Financiară. Și acum în ceea ce privește legitimitate, o mai mare legitimitate pentru 20. Din păcate, realitatea vieții ne arată că, uh, de fapt, uh, reprezentativitatea în G20 uh, este invers proporțională cu eficacitatea. Sigur că dacă ai pe toată lumea în cameră, e mai greu să iei o decizie. Și la adunarea ONU, de exemplu, dacă ar trebui să se ia deciziile Uh, acolo cu majoritate, nu am mai ajunge la nici un fel de guvernanță economică globală. Deci atunci când ai prea mulți oameni în jurul mesei, nu e bine. Deci dumneavoastră ați dori mai degrabă un dictator pentru uh, eficiența, eficacitatea optimă. Domnul Sicluna, ne apropiem de încheierea acestei discuții foarte interesante și dacă nu mai sunt și alte persoane care doresc să intervină, uh, încheiem discuția. Sigur va uh, ajuta pe raportor și pe raportorii din umbră în elaborarea raportului și a amendamentelor de compromis. Vreau să le mulțumesc experților pentru că au acceptat să ni se alăture în această discuție și vreau să vă reamintesc că votul este prevăzut pentru 19 septembrie și va trece în plenară în prima parte din octombrie. Din octombrie. Okay. Um, we now move on to item 6, which is... Uh... Trecem acum la punctul 6. Procedurile de insolvență în contextul dreptului companiilor, dreptului societăților comerciale. Și avem competență în comisia noastră pe chestiunile care țin de servicii financiare, dar uh, dacă ne îndepărtăm prea mult de acestea, atunci vom avea dificultăți. Și poate sugestiile noastre nu vor fi adoptate de Comisia pentru Afaceri Juridice. Am diseminat niște amendamente de compromis și în această după amiază niște amendamente suplimentare. Nu sunt sigură dacă toată lumea le-a primit luând în considerare opiniile verzilor, Cred că cel mai simplu lucru pe care pot să-l fac este pur și simplu să vă transmit ceea ce sugerez eu ca și amendamente de compromis, pentru că majoritatea amendamentelor care au fost um, înaintate au fost um, utile. Primul amendament pe care îl propun este la aliniatul 1, unde spun este de părere că testamentele transfrontaliere ar trebui să aibă forță juridică pentru instituțiile financiare și ar trebui să fie avut în vedere în cazul tuturor corporațiilor de importanță sistemică, chiar dacă acestea nu sunt instituții financiare, ca un pas important pentru a ajunge la un cadru uh, transfrontalier pentru procedurile de insolvență. E un amendament preluat de la socialiști și democrați. S-ar putea ca Comisia pentru Afaceri Juridice să nu fie de acord cu cea de-a doua jumătate, dar cred că am putea să, uh, să ne bazăm cel puțin pe preluarea primei jumătăți. De asemenea, un al doilea amendament de compromis subliniază faptul că insolvența transfrontalieră în, context, în contextul dreptului societăților comerciale ar trebui să fie parte a unui cadru Uh, mai larg european de soluționare a crizelor cu un uh, set de norme uh, minime pentru armonizarea sistemelor de insolvență, pentru că regimul de insolvență este doar parte a acestei povești, trebuie să se încadreze într-un cadru mai larg de gestionarea crizelor. la aliniatul al doilea. Aceste dispoziții ar trebui să permită aranjamente speciale pentru separarea unităților viabile care furnizează servicii esențiale, cum ar fi sistemele de plată și alte mecanisme definite în dispozițiile testamentare. Cred că este evident de ce vreau acest lucru. Și vreau să introducem o formulare pe care am preluat-o de la Verzi, în acest sens, statele membre ar trebui să se asigure că legislațiile lor privind insolvabilitatea uh, permit aranjamente speciale la nivel european pentru separarea anumitor conglomerate transfrontaliere devenite insolvabile. Parce que nos amis les interprètes faisaient Doamna președintă, interpreții nu au textul, nu au primit textul pe care îl citiți dumneavoastră și vroiam să le fac semn interpreților că nu e o problemă că nu vă pot uh, urmări, pot să facă un rezumat, fiindcă deja vorbim aproape în tet-a-tet. -tet. E așa o sală frumoasă, suntem noi doi și încă un coleg. Deci, uh, poate ați putea să ne spuneți pe scurt punctele de vedere. Cum vă spuneam, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci nu e o problemă asta. Okay, well, I'll be, I'll be very quick in, in, in that sense. If I don't have to... Da, da, da, am înțeles. Bine, deci nu trebuie să citesc tot. În orice caz, am reușit să fuzionez amendamente care se pretau la acest lucru. Și uh, diferența importantă în amendamentele tale, Said, este faptul că în anumite momente tu ai tras lucrurile către bănci și eu, de fapt, voiam un context mai larg al instituțiilor financiare. Amendamentul tău care a intrat la amendamentul 7 se referea la bănci. Și o altă parte uh, care ține de diferența din textul pe care l-am trimis um, este textul pe care l-am primit de la Vers, cu care a vorbit Sven înainte, și care se referă la includerea conglomeratelor, marilor conglomerate în această poveste. Conglomeratele fac parte din competența comisiei noastre, deci am considerat că pot să accept acest lucru. Deci mai ales în contextul separării. Acest lucru ar putea să fie necesar și pentru conglomerate. Sigur că poate ne-am dori uh, proceduri armonizate pentru um, ajutor financiar, acordarea de ajutor financiar conglomeratelor și, de asemenea, testele de rezistență în contextul conglomeratelor. De fapt, uh, acestea deja sunt puse în aplicare în bănci. Acestea sunt, deci, elementele suplimentare pe care aș fi vrut să le uh, introducem în aviz uh, ca, și, ca fiind compromisuri între uh, vers și alde și sigur că uh, aveți timp să vă uitați la ele și puteți să subscrieți la ele. Dar uh, n-am crezut că niciunul dintre elemente, uh, că vreunul dintre ele, elemente nu uh, se împacă absolut deloc cu intențiile mele din aviz. Cred că pot să mă opresc aici. Jean-Paul, dorești să intervii? Doamnă președinte, în fața mulțimii entuziasmate care urmărește această discuție, vreau să vă spun că sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere și că nu am alte observații de făcut pe acest text. Vă mulțumesc pentru activitatea pe acest raport. Mulțumesc, Said. Ok, okay, ik wil het ook heel kort houden. Het is niet omdat er weinig volk hier zit dat... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu am să fiu succint. E adevărat, s-ar putea să nu fim mulți în sală, dar s-ar putea ca mulți uh, să ne urmărească pe internet, prin web streaming. Da, eu sunt de acord cu multe lucruri pe care le-ați spus dumneavoastră. E un aviz foarte bun, am depus mai multe amendamente și dumneavoastră ați reușit să ajungeți la niște amendamente de compromis. Pot să susțin propunerile pe care le-ați făcut Sigur, e adevărat că nu ar trebui să restrângem uh, dispozițiile la instituțiile bancare. Propunerile ar trebui să aibă un domeniu de aplicare mai amplu, ceea ce cred că e o idee bună. Cu toate acestea, cred că menționarea instituțiilor financiare este uh, potrivită, pentru că trebuie luate măsuri pentru a armoniza procedurile de insolvență la nivel european și e foarte bine ca testamentele transfrontaliere să devină, să aibă forță juridică. Deci vă susținem, doamnă președinte. Mulțumesc. Da, cred că ați înțeles foarte bine care e esența uh, mesajului meu. Atunci când creăm instituții pe, uh, uh instrumente pentru instituțiile financiare, eu nu vreau ca în uh, contextul insolvenței aceste instrumente să nu poată fi utilizate. Eu vreau ca acestea să fie extinse pentru a avea un caracter transfrontalier consolidat acolo unde este posibil. Uh, și uh, o să vă rog să citiți în detaliu compromisurile pe care le-am trimis și dacă aveți uh, idei, atunci eu sunt în continuare deschisă sugestiilor. Vom vota pe 12 iulie, deci mai avem puțin timp pentru niște ajustări uh, finale sau pentru introducerea altor elemente pe care le considerați uh, relevante. Comisia competentă în fond votează pe 19 septembrie, deci calendarul nostru este destul de bun. Așadar, cred că putem să trecem la punctul diverse. Nu avem punct nimic la diverse, așadar putem să încheiem. And we meet again in Strasbourg on the 4th of July.